Aici e răcoare și bine în sală. Haideți să începem ședința. Putem adopta ordinea de zi dacă nu există obiecții. Procesul verbal al ședinței din 30 mai poate și el fi adoptat dacă nu sunt obiecții. Nu am nicio comunicare să vă fac astăzi. Începem așadar cu Primul punct de pe ordinea de zi, sistemul de comercializare a certificatelor de emisii. Raportoare este doamna Jacqueline Foster. Doamna Foster, în raportul dumneavoastră vă concentrați pe o chestiune foarte delicată pentru mediu, cât și pentru aviație este importantă și relația cu partenerii noștri comerciali. Raportorii în s-au întâlnit de mai multe ori ca să discute mai multe compromisuri. Doamna Foster, vă dau cuvântul pentru început și ulterior voi da cuvântul și raportorilor din umbră, precum și celorlalți deputați care doresc să ia cuvântul. Astăzi uh, nu avem foarte mult timp la dispoziție. Vă zic din start că lista intervențiilor nu va putea să fie mai mare, deci uh, intervențiile nu vor putea fi mai lungi de 1-2 minute. Va avea ocazia și Comisia Europeană să ia cuvântul ca să răspundă diverselor întrebări care sunt sigură că vor surveni. Și apoi voi da cuvântul doamnei Foster pentru încheiere. Să începem așadar cu doamna raportoare, doamna Foster. Da, mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să prezint câteva informații colegilor care nu sunt direct implicați în acest dosar. Acest uh, dosar se referă în mod foarte clar la mecanismul stop the clock, op- oprirea ceasului. Dorim să gestionăm mai bine acest sistem de comercializare a certificatelor de emisii. Acum câțiva ani, sistemul creat de Uniunea Europeană nu a funcționat așa cum trebuie. Comisia însă a lucrat foarte mult în acest domeniu și o pot susține pe doamna comisar Bulge. Ea s-a deplasat la Montreal anul trecut pentru aceste negocieri. Principalul nostru interes este, este să oprim ceasul, cum s-ar spune, pentru că dorim să ajungem la o schemă globală care ar intra în vigoare din 2021. Așadar, responsabilitatea noastră este cel puțin să ne oprim în uh, statul quo actual, în așa fel încât să permitem Uniunii Europene și celorlalte 163 de țări interesate să ajungă la o schemă cu aplicabilitate globală, pentru că aceasta ar fi situația ideală. Nu are niciun sens să avem scheme individuale în anumite zone ale lumii. Vestea cea bună este că schema aceasta este voluntară, însă în momentul în care țările se înscriu, nu mai sunt voluntari. 70 de țări au semnat deja și ele reprezintă 87% din toate emisiile. Sunt vești foarte bune până acum. Cu toții sprijinim foarte mult această schemă globală. Aș dori să le mulțumesc raportorilor din umbră pentru colaborarea lor. Coordonatorii, de asemenea, au încercat să ne ajute foarte mult în cadrul discuțiilor, în așa fel încât să ajungem la rezultatul dorit cu privire la procedura Stop the Clock, oprirea ceasului. Am ajuns unde am ajuns, iar întâlnirea din Strasburg a fost foarte bună. Le mulțumesc mult raportorilor din umbră. Am reușit să ajungem la mai multe compromisuri. Am reușit să țin seama de toate dezideratele ppo ului ale socialiștilor și democraților, ale grupului ALDE. Din nefericire, doar una sau două dorințe ale verzilor și una sau două, una sau două de la GUE unii dintre membrii socialiști a avut amendamente asemănătoare cu cele ale verzilor. Din nefericire, mâine când vom vota la acele amendamente, vom constata că ele nu sunt compatibile cu direcția în care ne dorim să mergem cu acest dosar, cu acest raport. Prima și a doua oară când am reușit să oprim ceasul, cum s-ar spune, am reușit să cooperăm cu PPE, cu ALDE și cu ECR și alt, uh, alți câțiva deputați. Ne-am dat cu toții seama că aceasta ar fi cea mai bună șansă pentru noi să ne apropiem mai mult de o schemă globală. Acum, doamnă președinte, aș dori să mă concentrez pe trei zone principale. Nu vreau să detaliez compromisurile, toată lumea le are în față. Un lucru important este să explicăm faptul că există două scheme. Schema veche, ETS european, prin care se plafonează și se comercializează permisele. Asta este vechea schema EU ETS, UE ETS. Noua schemă globală are acronimul CORSIA, prin care se compensează emisiile. În momentul în care constatați că am scos referințele la factorul de reducere liniară, inclusiv din propunerea comisiei, este din cauza că la o o schemă de compensare nu s-ar aplica un factor liniar. Un factor liniar s-ar aplica la schema veche, dar în schema nouă nu s-ar aplica un factor liniar. Astfel trebuie să înțelegem această abordare. Vreau să subliniez și faptul că trebuie să evităm duplicarea și conflictele. În momentul în care avem o schemă globală, în opinia noastră, în opinia mea cel puțin, acea schemă globală trebuie să se uh, aplice atât zborurilor din țările terțe, cât și zborurilor în cadrul spațiului economic european. Un zbor dintre Madrid și Paris este, de fapt, un zbor internațional, deci trebuie să se aplice procedura respectivă. Nu ne putem aștepta ca un stat membru sau o firmă să aibă scheme diferite. De aceea, Schema respectivă ar trebui să se aplice și zborurilor domestice, iar acest lucru se regăsește într-una dintre compromisuri. Un alt element cheie a fost următorul. În schema veche, acolo unde se creșteau veniturile, prevederile erau destul de vagi, de ambigue. Se făcea referire la veniturile din emisiile din aviație, și se face legătura cu un fel de proiecte legate de schimbările climatice. Pe noi nu ne entuziasmează aceste lucruri, pentru că dacă e vorba de industria aerospațială și a aviației, și dacă există proiecte, tehnologii uh, numite ca atare, Clean Sky 1, Clean Sky 2 și mai departe, deci scheme comune de câteva miliarde de euro de cercetare printre care se numără și cerul unic european și așa mai departe, proiecte prezente și viitoare. Dacă avem toate aceste lucruri care au obiectivul de a reduce emisiile, atunci eu doresc ca statele membre să dedice veniturile din schema globală acestor eforturi tehnologice și de inovare. Iată deci raționamentul pe care m-am bazat în ceea ce privește dedicarea acestor venitori, venituri din schema globală către anumite scopuri specifice. De asemenea, am dorit să repetăm și anumite scutiri care se aflau în prima schemă. De exemplu, formarea sau utilizarea unor aeronave în situații de ajutor umanitar, în astfel de situații ex- există anumite scutiri de la schema respectivă, globală. Și am dorit să insistăm și pe aceste aspecte. Iată deci câteva idei principale. A fost dificil să mergem în direcția cea bună, dar am reușit să o sprijinim pe doamna comisar și să sprijinim echipa care a participat la reuniunea ICAO din Montreal. Suntem optimiști. Scopul principal, la ora actuală, este să oprim ceasul. Le mulțumesc încă o dată raportelor din umbră pentru discuțiile lor foarte constructive și le mulțumesc mult celor din comisie care au venit cu această propunere legislativă. Aștept comentariile dumneavoastră, mulțumesc. Mulțumesc mult, doamnă Foster. Dau cuvântul acum domnului Wim van de Camp. Doamnă președinte, mulțumesc foarte mult. Am plăcerea de a-l înlocui pe colegul meu, Marcus Ferber. Din nefericire, el nu poate să ni se alăture în această masă. În numele său, însă, vreau să-i mulțumesc doamnei Jackie Foster pentru cooperarea foarte bună de care a dat dovadă. Doamna Foster a prezentat în suficient detaliu toate elementele acestui raport. Avem uh, opt amenamente de compromis la care am reușit să ajungem împreună. Noi le putem uh, sprijini pe toate. Sunt de acord cu doamna Foster cum, în sensul că trebuie să evităm ca Uniunea Europeană să fie singură în acest domeniu. Trebuie însă să ne asigurăm că ne folosim de toate oportunitățile tehnice disponibile pe piață ca să limităm emisiile în acest sector. În ultimii 10 ani am realizat foarte multe lucruri în acest domeniu al uh, progreselor tehnice, poate chiar mai mult decât prin intermediul sistemului ETS. În anii care urmează trebuie să vedem ce mai putem face. Nu în ultimul rând, doamnă președinte, sper că Comisia Envi va pleca urechea la ce are de spus Comisia TRAN, pentru că noi le prezentăm avize foarte înțelepte și întregul Parlamentul European ar face bine să ne asculte. Mulțumesc, domnule Fim van de Camp. Dau cuvântul domnului Jens Nilsson. Mulțumesc foarte mult. Toamna trecută am fost la Montreal, Parlamentul, Consiliul și Comisia, cu toții. Și acolo am colaborat foarte strâns. Cred că ne-am descurcat foarte bine. Odată ce am uh, făcut toate aceste lucruri, am ajuns la un sistem global și, înainte să ne despărțim, după acea delegație, ne-am dat seama că noi, acum în Europa, trebuie să facem un lucru. Trebuie să ne asigurăm că facem totul ca la carte, în așa fel încât să avem într-adevăr un sistem global, o schemă globală care poate să funcționeze. Sistemul pe care dorim să îl punem în funcționare trebuie să se potrivească perfect cu sistemul prezent, în așa fel încât să fie consolidată schema globală. Propunerea pe care avem în față este foarte bună și merge în direcția cea bună. Europa trebuie să sprijine la consolidarea sistemului global. La ICAO suntem doar observatori, Însă în Europa putem decide ce fel de sistem ne dorim și trebuie să ne asigurăm că colaborăm foarte bine cu sistemul global. De asemenea, trebuie să dăm dovadă de voință politică pentru punerea în aplicare a acordului de la Paris. Emisiile din aviație nu sunt deloc neglijabile. Trebuie să dăm dovadă de voință politică ca să putem aborda și această problemă. Îi mulțumesc mult doamnei Foster. Nu sunt de acord uh, întregime cu toate cele spuse de noi, dar putem sprijini majoritatea compromisurilor. De asemenea, este important să menționez că există câteva amendamente ale GUE și ale verzilor pe care noi le considerăm bune și am putea să le sprijinim. Rămâne de văzut cât de mult putem uh, lucra pe, acest, uh, pe aceste aspecte. Din păcate, ele nu au putut fi incluse în compromisuri. Un lucru important pentru mine în acest aviz este venitul care rezultă din licitarea acestor cote de emisii. Aceste venituri trebuie să fie direcționate către combaterea schimbărilor climatice, nu către orice alte domenii de um, cercetare. În rest, vom analiza îndeaproape lista de vot. Mulțumesc domnului Nilsson, acum îi dau cuvântul doamnei Meisner. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Înainte de toate, doresc să mulțumesc în numele grupului meu lui Jackie Foster. Am lucrat foarte bine împreună. S-a spus deja, există 8 compromise pe care Adi le poate sprijini. După cum spuneam, deja ne ocupăm de foarte mult timp de acest uh, sistem de comercializare a certificatelor de emisie în cadrul uh, Uniunii Europene. E departe de a fi global. Ideea era să existe o soluție globală la un sistem global de transport. Uh, OACE a venit deja cu o propunere și ar fi foarte bine ca Uniunea Europeană să pună în aplicare cât se poate de repede ce a semnat. Uh, Până acum, Statele Unite nu s-au alăturat. Întrebarea este însă în ce măsură toți vor aplica ce au semnat. Nu are niciun sens ca Europa să dea dovadă de prea multă ambiție, oricât de frumos ar fi acest lucru, pentru că nu are sens dacă ceilalți uh, nu vor uh, urma acest exemplu. Este important să ținem pasul cu propunerile OACI, să facem uh, presiuni și verzii au propus să includem și alte emisii, nu doar emisiile de dioxid de carbon, însă întregul sistem se referă doar la emisiile de dioxid de carbon trebuie să recurgem la o altă alternativă, bine să s-ar fi de dorit. După cum vă spuneam, ALDE poate sprijini toate propunerile și mulțumesc pentru colaborarea constructivă. Mulțumesc, doamnei Meissner. Doamna Köllönen. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc, doamnei Foster pentru o cooperare foarte constructivă. Pentru început, aș dori să spun că nivelul ambiției noastre s-ar putea să fie un pic diferit față de cel al doamnei Foster și acest lucru se poate constata și în compromisurile, în uh, amendamentele noastre. Noi de unde pornim? De la ideea că acordul de la Paris ne obligă pe toți, obligă toate sectoarele, de fapt, să ia măsuri. Și eu aș fi preferat ca în sectorul traficului aerian, la fel ca în sectorul maritim, să înregistrăm progrese asemănătoare. Deci dacă nu se poate ajunge la un acord global până în 2021, atunci să încercăm să ajungem la o soluție europeană. Deci situația asemănătoare cu ce s-a întâmplat în traficul maritim. Întrebarea importantă în marea noastră familie europeană este următoarea. Dezvoltarea cerului unic european a fost foarte înceată în nestul nostru, în, în, în, în um, propria noastră casă avem foarte multă curățenie de făcut. Trebuie să ne reducem propriile emisii cu soluțiile noastre, dacă reușim să ajungem la niște soluții comune. Aș fi sperat ca în sectorul transportului să avem o poziție mai hotărâtă în acest domeniu. Poate că Comisia Envy se va ocupa mai îndeaproape de aceste chestiuni. Tocmai de aceea nu am insistat foarte mult pe câteva dintre aceste aspecte. Din nefericire, grupul nostru nu poate sprijini toate compromisurile. Unele dintre ele sunt foarte slabe. Toate acestea, aș dori să-i mulțumesc mult doamnei Foster pentru faptul că a colaborat foarte bine cu noi. Mulțumesc. Merci, Madame Kidonen. Monsieur... Mulțumesc. Domnul Dalunde. Mulțumesc. La ora actuală, emisiile din domeniul aviației sunt în creștere. Acum discutăm decizia de a amâna măsuri pentru descreșterea acestor emisii. Noi suntem de părere că avem nevoie acum de aceste măsuri, nu mai târziu. În primul rând, Până la in, aplicarea Corsia în 2021, sfera de aplicare a ETS ar trebui să fie de 50% dintre uh, zborurile între țări terțe și țări din Uniunea Europeană pentru a înlesni folosirea schemei OACI. În al doilea rând, această ofertă de la OACI este o un prag, nu cel mai bun, dar este un prag. Dacă se dorește mai multă ambiție, trebuie să se poată face acest lucru. Astfel, până în aplicare a acestor măsuri GMBM nu ar trebui să înlocuiască ETS, ci să li se alăture. Deci, zborurile din Uniunea Europeană trebuie să intre uh, la ETS, nu la aceasta face propusă de OACI. Apoi, ETS are efecte asupra schimbărilor climatice uh, nu numai prin dioxid de carbon, prin uh, uh, um, alte particule și uh, s-a, estimat că impactul total al uh, aviației este de două ori sau chiar de patru ori mai mare decât uh, impactul CO2. Nu putem, deci, să punem un preț doar pe CO2, ci pe întreg, întregul efect climatic, climatic. Deci trebuie să se țină cont și de emisiile din aviație. În al patrulea rând, această măsură uh, ține, mergem în mână cu poluatorul, cu acest principiu, poluatorul plătește. Deci uh, există stimulente pentru reducerea emisiilor în sectorul uh, aviatic, care duce la economii în ceea ce privește banii contribuabililor. Nu există aceleași riscuri de uh, scurgerea carbonului ca în alte sectoare. Deci sunt de acord cu propunerea de a exista un factor de reducere linear din 2021 și toate, re, toate veniturile trebuie folosite pentru provenite din acest sistem trebuie folosite pentru reducerea schimbărilor, efectelor schimbărilor climatice în Uniunea Europeană. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Da, acum cuvântul comisiei. Doamnei Laurence Graf Ați, uh, ați auzit uh, ce s-a spus, am avut uh, mari dezbateri privind acordul de la Paris și acum veștile care ne vin de pe partea cealaltă a, pe celălalt mal a Atlanticului. Sper ca noi să fim exemplari în ceea ce privește acordul la Paris, fiindcă asta e bine și pentru noi și pentru economiile noastre. Mulțumesc, doamna președinte, și bună ziua tuturor. Da, într-adevăr, am uh, ascultat și am privit cu atenție la ce s-a întâmplat în ultimul timp și uh, mulțumesc, domnule raportor, și tuturor raportorilor din umbră, bineînțeles, și tuturor celor implicați. Mă bucur foarte mult că ați, să aflu că ați avut discuții rodnice la Strasburg la trecută. Cu toții suntem de acord că trebuie să se înregistreze progres rapid pe marginea acestui dosar. Este imperios acest lucru. Iată de ce așteptăm cu nerăbdare compromis, amendamentele de compromis de la dumneavoastră. Așa cum ați spus pe bună dreptate, adoptarea propunerii până la sfârșitul anului este foarte necesară. Trebuie să punem accent pe extinderea sferei de aplicare temporară în ceea ce privește uh, zborurile din Uniunea Europeană și așa cum s-a spus, bineînțeles, e nevoie de mai mult timp pentru ca acest sistem global să, să uh, intre în funcțiune, după cum uh, știți și am spus deja acest lucru în intervenții anterioare, în această comisie se, se lucrează foarte mult la OACI pentru ca acest sistem să intre în funcțiune. Foarte important aceste eforturi, bineînțeles, și trebuie să obținem informații suplimentare în ceea ce privește modul și dacă țările care s-au angajat la acest sistem vor aplica un uh, nivel intern 2, așa cum ați spus și dumneavoastră, dar fiindcă avem uh, vești de, din uh, SUA, de la noua administrație privind acordul de la Paris, care nu sunt deloc vești bune. Uh, și uh, trebuie să vedem ce vor să facă și alți jucători cheie, cum ar fi China, de pildă. Deci, uh, haideți să nu uh, tragem concluzii dinainte în ceea ce privește rezultatul uh, activității OACI, să așteptăm să vedem ce, ce se va întâmpla și să vedem, uh, să avem o imagine de ansamblu a Corsia și modul în care va fi aplicat. A, același lucru este valabil ci, și în ceea ce privește uh, zborurile din interiorul Uniunii Europene. Trebuie să uh, fim foarte precauți și aici, bineînțeles, trebuie să respectăm uh, angajamentele de 2030 pe care ni le-am asumat în conformitate cu acordul de la Paris unde, după cum știm cu toții, toate sectoarele economiei trebuie să-și aducă contribuția, inclusiv sectorul aviatic. Și să aducă la uh, reducerea cu 40% la care este o reducere internă și așa cum a spus domnul raportor, este o diferență aici față de Corsia, pentru că pe de o parte avem uh, o, un sistem de compensare și pe de altă parte există un efort care se bazează pe reducerea a emisiilor la nivel uh, intern, uh, dar trebuie să mai treacă ceva timp și să ne asigurăm că putem da dovadă de consecvență și că nu va exista niciun fel de regres uh, în ceea ce privește acordurile la Paris, lucru care este foarte important acum, la câteva săptămâni după discursul președintelui Trump. Iată de ce, apropo, trebuie să vă spunem că noi am înaintat în propunerea noastră această referire la factorul de reducere liniar. O să mă opresc aici deocamdată astăzi, dar așteptăm cu mare nerăbdare să primim amendamentele de compromis și să mergem mai departe în colaborarea noastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Graf. Dau din nou cuvântul doamnei raportor. Vreau să fac câteva scurte observații de la ceea ce privește spusele colegilor mei. Domnul Van den Kamp a ridicat această chestiune pe bună dreptate. E vorba despre contribuțiile din ultimii 20 de ani, mai ales din sectorul uh, aerospațial, chiar dacă SES, uh, uh, Single European Sky, este foarte important. Eu am fost unul dintre princip- primii raportori, trebuie să se meargă mai departe, dar Bineînțeles, toți acești factori sunt factori care își aduc contribuția în ceea ce privește compensarea și uh, fondurile în ceea ce privește SES. Se vorbește de 1,4 uh, miliarde în, uh, în ceea ce privește Clean Sky 2 și avem un acord privind Clean Sky 3. Dar aici ține și de statele membre să se asigure că există capacitate, consolidarea capacităților și să nu mai plângă de regulamente și să nu mai avem avioane care le ia două ore să aterizeze într-un aeroport. Și mulțumesc și domnului sunt de la Socialiști. Aveți dreptate cu ce spuneți într-un mai glumeți să, să, să zicem pe un mai de glumă, vorbiți despre SUA și despre președintele american care a hotărât ca SUA să se retragă din acordul de la Paris, dar mai optimist, să spunem așa, dat fiind că aviația nu face parte din acordul de la Paris, asta înseamnă, nu înseamnă că SUA uh, nu se poate alătura uh, sistemului global de reducere a emisiilor, deci ar putea să fie un punct bun pentru noi. Și uh, în momentul în care vorbim despre fondurile de rezervă, e, e vorba despre despre sisteme de cercetare foarte bune, iar industria trebuie să fie implicată în ceea ce este cercetarea, fiindcă aici vrem să compensăm noi. Nu e vorba de bani care se duc într-o gaură neagră și nu mai știm nimic de ei. Mulțumesc comentariilor de la ALDE și uh, mulțumesc doamnei Chilinen, uh, prietena și colega mea, din păcate, s-a spus și de la Verzi, de pildă s-a vorbit despre o soluție europeană. Am avut o soluție europeană, mă rog, credeam că este o soluție europeană și asta acum 10 ani, peste 10 ani de atunci nu s-a mai întâmplat nimic, fiindcă nu este o soluție, nu există o soluție europeană și mai bună soluție să avem o soluție mondială, o soluție globală. Asta vreau să vă spun și uh, vreau să spun și uh, colegului de la Partidul Versilor, nu putem să ne așteptăm ca statele membre și companiile să uh, să aplice sisteme diferite pentru zborurile din Uniunea Europeană, din afara Uniunii Europene, din țări terțe, ar fi mult prea complicat. Imposibil este de ce se pune accentul pe un sistem asupra căruia să fie toată lumea de acord și să le dăm oamenilor posibilitatea să-și facă treaba cum trebuie și instrumentele necesare și gata. iată aici câteva aspecte, deci încă o dată vă mulțumesc foarte mult uh, pentru observații. Mâine vom vota, după cum bine ați spus. Mulțumesc și Comisiei pentru observații. Într-adevăr, am avut un, o colaborare foarte constructivă și sper să continue și pe viitor aceasta. Mulțumesc, doamnă președinte. Merci beaucoup, Madame Foster. Mulțumesc, Madame Foster. Vă reamintesc că mâine dimineața va avea loc votul pe marginea acestui raport. Următorul punct este vorba despre propunerea comisiei prin, privind Uh, promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. Este vorba despre revizuirea cel de-al treilea pachet energetic și angajamentelor Uniunii Europene la acordul de la Paris. Unul dintre domeniile de acțiune cheie din propunere uh, reprezintă diversificarea sectorului transportului, dar și o diversificare uh, cu un consum scăzut de carbon. Iar uh, noi ne vom oferi avizul Comisiei ITRE, iar acum uh, dăm, dăm cuvântul uh, domnului raportor, domnului, ba, domnului Bas Aicaut. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, acesta este unul dintre dosarele cele mai importante din, um, din pachetul Comisiei de anul trecut care are un element privind politicile de energie și eficiență energetică, iar uh, aici uh, se stabilește energia în ceea ce privește modul în care între 2021 și 2030 se vor dezvolta uh, regenerabilele, iar, în ac- iar aici, bineînțeles, sectorul transportului joacă un rol foarte important, fiindcă știm cu toții foarte bine, transportul în Uniunea Europeană folosește 32% din energie și reprezintă uh, și este răspunzător pentru 20% din uh, întreaga cantitate de emisii de gaze cu efect de seră. Deci trebuie să se facă ceva. O mare parte a discuțiilor în Uniunea Europeană se referă la obiectivele în ceea ce privește energiile regenerabile, iar Comisia a urmat concluziile Consiliului de 27% până în 2030. Eu cred că uh, în Parlamentul European toată lumea își dă seama că aceste standarde sunt prea joase. Pentru a ajunge la 20% în 2020 va trebui să avem o creștere de 5% până în 2020 pentru regenerabile și după 2020 pentru a ajunge la 28% până în 2030 vom avea o creștere anuală de numai 1%. Deci știm cu toții că regenerabilele devin din ce în ce mai competitive dacă ne gândim pur și simplu la prețul la ceea ce privește resursele energetice, Comisia propune ca după 2020 să scadă rata anuală de creștere de la 5% la 1%. Eu cred că nu se poate să considerăm că așa ceva este normal. Vom, vor exista discuții, bineînțeles, în ceea ce privește creșterea acestui obiectiv, acestei creșteri, fac și ce pot în raportul meu, pentru că răspunderea este la ITRE. Acestea fiind spuse, este bine totuși ca comisiile să și introducă cifrele lor. O altă discuție care depășește mandatul nostru este forma de discuția țintelor, despre țintele naționale, dacă avem nevoie de acestea. Știm că la Consiliu a existat un acord tacit care să favorizeze pe uh, britanici, fiindcă ei nu voiau să, să, dea, le, să, să dea le de la ei nimic în ceea ce privește regenerabil. Iată de ce avem uh, un obiectiv european, dar nu avem obiective naționale. Acesta este un compromis, să zicem, la nivelul statelor membre, dar noi nu putem să acceptăm așa ceva, fiindcă acest compromis nu face decât să facă lucrurile mai neclare și apoi pentru a rezolva situația e nevoie de discuții și mai lungi uh, și, și mai anevoiasă la nivelul guvernelor, e nevoie neapărat să avem ținte naționale, fiindcă aceste ținte naționale, obiective naționale, fac țările să se miște în Olanda, de pildă, nu s-ar fi ajuns la niciun acord energetic acum trei ani dacă nu ar fi existat o țintă națională, un obiectiv național care să vină din partea Uniunii Europene. Deci eu cred că trebuie să mergem mai departe cu aceste obiective naționale impuse de Uniunea Europeană, fiindcă sunt un instrument foarte bun, dar această discuție vom avea mai târziu și Consiliul. Acestea fiind spuse, deci Iată a, care sunt subiectele principale în ceea ce privește directiva privind regenerabile și avem și o, o parte foarte bună a discuțiilor privind transport și Apoi trecem la discuția privind biocombustibili, așa numiți biocombustibili. Acum, ce propune Comisia? În primul rând este ca biocombustibilii de prima generație din culturi să existe deja, există deja un, un plafon de 7%, dar să fie redus treptat acest plafon până la nivelul de 3,8% până în 2030. Și sunt convins că vom discuta despre aceste lucruri. Eu am hotărât să nu schimb acest plafon, deci am menținut acest uh, procent de 3,8%. Știu că unii doresc o, o, o eliminare totală a acestor biocombustibili pe bază de cultură, unii vor să păstreze uh, procentul de 7%, vor chiar să-l sporească, să-l ridice, deci sunt toți, există tot felul de opțiuni în discuție. Eu am ales să, să rămân la procentul de 3,8% pentru că consider că raționamentul comisiei este bun, dar ce nu-mi place mie este că mm, ceea ce este acest uh, uh, plafon este că discuțiile privind uh, biocombustibilii pe bază de culturi devin așa alb sau negru, ca și cum toate ar fi, toate, toate acești, toți acești biocombustibile s-ar fi uh, proști. Și nu este chiar așa, lucrurile nu sunt alb sau negre. Uh, ar trebui să ținem cont de toate criteriile pentru a stabili calitatea biocombustibililor. De ce? Am uh, discutat și despre schimbarea indirectă a folosirii terenurilor, care va avea un uh, efect indirect asupra uh, biomotorinei, da, e foarte clar, dar să spune foarte clar că uh, biocombustibili de primă generație din culturi, mai ales biomotorină, nu au o prestanță, o performanță foarte bună și au un efect negativ asupra gazelor cu efect de seră, cum ar fi uleiul de palmier, de pildă. Acum două luni, în plenare, s-a spus că se dorește o eliminare uh, completă a uh, folosirii uleiului de palmier pentru uh, biomotorină dat fiindcă este greu să spui că nu vrem pur și simplu, eu am uh, ales, am, avem criterii solide și atunci vom vedea că uh, biocombustibilii proști vor fi eliminați din uh, sistem, mai ales dacă introducem uh, aceste criterii. E clar că uleiul de palmier va fi dat afară. În același timp, asta creează loc pentru uh, Uh, pentru, bio, uh, pentru biocombustibilii buni uh, să să intre în acest procent de 3,8%, fiindcă s-a spus că acest acest procent distruge uh, biocombustibilii pe bază de culturi, însă eu cred, da, văd că vă grăbiți, doamnă președinte, așa că o să mă grăbesc, cu toate că aș putea, am un discurs aici care ar putea să țină o oră, dar mă grăbesc, mă grăbesc. Deci cu uh, transformarea folosirii terenurilor scăpăm de biocombustibilii proști, ceea ce înseamnă că există posibilitatea să intre în acest plafon uh, bioetanolul și care la ora actuală este doar 20% și alți biocombustibili buni. Deci, eh, cred că aceasta este o propunere foarte bună. Apoi, trecem mai departe la biocombustibilii mai avansați sau ceea ce numește Comisia. Eh, deci avem eh, acest combustibil combustibil fosil pe bază de deșeuri. Și aici avem o țintă de 6,8%. Comisia a complicat lucrurile adăugând o subțintă pentru biocombustibili avansați pe care l-am retras. Asemenea că există o concurență loială pentru toate celelalte elemente care intră în acest coș de 6,8, iar raportorul face și unele propuneri pentru a se asigura că concurența între electricitatea din surse regenerabile și biocombustibilii avansați se bucură de o distribuție mai echitabilă. În ceea ce privește combustibilii, uh, combustibilii fosili proveniți din deșeuri, nu știu dacă se pot promova aceștia, mai ales dacă ajungem în economia circulară, unde știm foarte bine că produsele din deșeuri trebuie să uh, Uh, ajungă și la alte aplicații uh, existând, uh, iar, iată, deci, un stimulant pentru, pentru înlocuirea combustibil fosil. Comisia se grăbește prea mult, deci am eliminat această parte și, pro, și aștept de la comisie o propunere mai bine formulată mai târziu în ceea ce privește acest combustibil. Also add... Am adăuga criterii referitoare la emisiile indirecte este foarte important pentru că, bineînțeles, va trebui să discutăm despre ce înseamnă biocombustibilii avansați. Toată lumea vrea să ia parte la această inițiativă pentru că e încurajată. Toată lumea vrea să se ocupe de biocombustibili avansați. Eu cred însă că trebuie să fim prudenți pentru că există utilizări în afara sectorului transporturilor, chiar energiei. Uh, au existat actori, reprezentanți ai industriei la mine în birou, care ne-au spus că acele substanțe care acum sunt considerate combustibili, uh, biocombustibili amasați, sunt folosiți um, în scop industrial, mai ales de către industria chimică. Pentru ei, folosirea um, ca biocombustibil avansat îi obligă ca utilizator industrial, să recurgă la alt tip de combustibil, de pildă uleiul de palmier. Încă o dată apare așadar uleiul de palmier, nimic nu e gratis, trebuie să ne asigurăm așadar că nu repetăm aceleași greșeli ca în cazul primei generații de biocombustibili. Raportorul a adăugat aici uh, utilizări uh, sau criterii de utilizare durabilă. Revin încheiând la aviație. Uh, nu cred că se merge neapărat pe drumul cel bun, dar cred că dacă există un sector unde biocombustibilii și biocombustibilii avansați ar trebui să fie încurajați, este bineînțeles în cadrul aviației. Știm cât de greu este să găsim combustibile alternative acolo. Iată de ce raportorul propune ca aviația să intre la obiectivul de 6,8%, astfel încât la Uh, transporturi unde există concurență, acum e clar, există o concurență mai echitabilă între biocombustibile avansați și energiile regenerabile, însă în sectorul aviației investitorii știu că acolo biocombustibilii uh, trebuie să devină ținta investițiilor, iată direcția pe care o uh, condurează raportorul. Cred că propunerea comisiei a fost modificată în sens bun și aștept cu mare interes reacțiile colegilor. Mulțumesc foarte mult! Domnule Bas Ecut, noi nu avem oră la dispoziție, deși e, într-adevăr, uh, pasionant să vă ascultăm. Deschid dezbaterea. Domnule Salini, aveți cuvântul. Mulțumesc! Ne aflăm în etapa inițială a dezbaterii. Trebuie să vă mărturisesc că o parte din observațiile făcute de colegul Eichhut au fost prezentate și în cazul uh, anumitor uh, elemente specifice referitoare la transporturi. Multe din observații cu caracter general sunt observații pe care le împărtășim. Noul obiectiv stabilit la 27%, dar fără caracter obligatoriu pentru diferitele țări, prezentat însă drept obiectiv uh, cu, de natură europeană, uh, ridică într-adevăr uh, un semn de întrebare, aceeași întrebare ca de obicei, câte vor fi țările care vor, uh, se vor conforma și câte vor fi țările care nu vor respecta aceste obiective fixate pe țară. Este o întrebare relevantă care vizează nu doar sectorul transporturilor, evident, și vom avea va trebui să ne aplecăm asupra acestei întrebări și nu doar la această comisie. În continuare, mixul energetic până la 45% din obiectivul stabilit pentru energiile regenerabile care face ca uh, um, întreg mixul să devină sustenabil. Să nu uităm că e de fapt o abordare culturală pentru ca acest obiectiv să fie durabil, trebuie să fie durabil în timp, trebuie să fie durabil bazându-se pe un mix energetic care să ia în calcul considerente de mediu, dar și potențialul tuturor sectoarelor industriale de a participa la atingerea acestui obiectiv. Aceasta este durabilitatea, nu trebuie să fie una retorică, ci trebuie să fie una realistă. În continuare, în ceea ce privește sectorul transporturilor, discutăm în continuare despre nerespectarea obiectivului de 10% stabilit uh, anterior și care dispare după 2020. Discuția e una deschisă, așadar, nu e sigur că e tocmai oportun să renunțăm la acest obiectiv de 10% alocat sectorului transporturilor. Rămâne de văzut ulterior care sunt propunerile care eh, vor eh, apărea. În continuare, abordarea specific nouă a Comisiei de Transporturi referitoare la subiectul biocombustibililor. Raportorul a prezentat în detaliu diferitele subținte, nu revin așadar asupra acestora, dar împărtășesc întrebarea ridicată de raportor referitor la felul în care Comisia propune să se facă trecerea de la biocombustibilii de primă generație la cei de-a doua generație. E un subiect important care vizează atât industria chimică cât și industria alimentară. La anexa, la faimoasa anexă 9 sunt incluse mai multe produse care la ora actuală sunt folosite în mod intensiv în sectorul alimentar, producerea de furaje și așa mai departe, industria chimică, după cum spuneam, și scoaterea lor din aceste sectoare pentru a fi folosite drept, biocom- pentru a fi folosite drept biocombustibili ar putea provoca o dezechilibrare și ar putea provoca de asemenea o luptă a prețurilor, o situație foarte greu de dus. De altfel, nici măcar nu e sigur că volumul uh, produselor care să fie îndreptate înspre acești biocombustibili de a doua generație să fie suficientă încât să acopere cererea. Ar putea apărea în acest fel o nouă problemă referitoare fie la, atât la felul în care se uh, va acoperi acea lacună, în acest fel am putea asista de pildă la revenirea unor combustibili fosili uh, combustibil de care speram să ne descotorosim treptat în timp. Acestea sunt principalele puncte și aici, cât și în dosarul referitor la mobilitatea cu emisii scăzute de carbon, abordarea pe care noi o propunem este aceea de a face o trecere, o tranziție de la combustibil de primă la a doua generație, o tranziție care să fie una treptată, ținând cont de nevoile industriei. Iată principale observații, noi uh, vom sprijini pe deplin eforturile raportorului. Mulțumesc, domnule Salini. Rog uh, următoarea colegă să fie cât se poate de succintă, pentru că o așteptăm pe uh, doamna comisară a transporturilor, doamna Revudalon, aveți cuvântul. Mulțumesc, am să fiu foarte succintă. Am să mulțumesc uh, de la început domnului Aicut pentru propunerile pe care le-a făcut pentru propunerile de amendament. Este un text deosebit de important, cu consecințe concrete. Am să vă dau un exemplu uh, referitor la Ile-de-France, care atinge maximele cote de poluare combinat, acestea combinate cu temperaturile ridicate fac ca oamenii să se uh, fac ca acele persoane care sunt bolnave, copiii sau tinerii să fie nevoite să rămână în casă. Acordul de la Paris pe care l-am uh, semnat uh, marchează deja niște obiective clare și trebuie să reacționăm în fața acestor consecințe care ne afectează deja de astăzi. Trebuie să fim atenți la parametrii fixați pentru că dacă procedăm prea pripit într-o direcție sau alta, vor exista repercursiuni. Nu e vorba doar de agrocarburanți, ci e vorba și de mixul energetic, de alternativele pe care le putem lua în calcul. Trebuie să avem o abordare globală să colaborăm cu Comisia ITRE, Comisia competentă pe fond. Noi vom prezenta cu siguranță amendamente și mă opresc aici pentru a le lăsa colegilor timp să intervină. Vă mulțumesc pentru conciziune. Vă rog, domnule Demesmacher, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult și eu doresc să mulțumesc înainte de toate raportorului, să-i mulțumesc lui Bas pentru efortul depus. Aștept cu mare interes să-mi aduc uh, aportul la consolidarea acestei propuneri. 94% din sectorul transporturilor se bazează pe petrol. Și există câteva state membre care nu vor putea să respecte obiectivul de 10% până în 2020 și 22% din emisiile de gaze cu efect de seră vin din sectorul transporturilor. E clar, mai rămâne mult de făcut. Sunt aspecte fundamentale care trebuie abordate dacă e să îi venim de hac uh, încălzirii globale și schimbărilor climatice. Tranziția înspre energiile regenerabile, cercetare, semnificația pe care au pentru creșterea economică, pentru crearea de locuri de muncă, este deosebită. Înțeleg că BAS, uh, calitate de membru al Partidului Verzilor, uh, este în avangardă, îi respectă abordarea, Cred însă că uneori merge prea departe în anumite privințe și mi-am făcut câteva notițe în acest sens, cred că pot să fiu succint, e vorba de biocombustibil și energii regenerabile. Există o serie de idei bune deja precizate, dar vreau să fac uh, următoarea mențiune. Grupul meu și eu considerăm că este important ca până în 2030 ținta de 27% din uh, energiile regenerabile ar trebui să fie atinsă așa cum s-a stabilit la Consiliul. Pentru noi este important ca statele membre să dea dovadă de flexibilitate, ca statele membre să își poată stabili singure mixul energetic. A, majora această cotă la 45% și a impune cu caracter obligatoriu aceste obiective statelor membre e un lucru pe care noi nu îl putem sprijini. De asemenea, nu putem sprijini ideea referitoare la caracterul obligatoriu al biocombustibililor avansați, introducând aici aviația. Cred că Comisia are dreptate. Acest sector se confruntă deja cu mult prea multe restricții mai ales când e vorba de tehnologie și mai ales birocrație. Pentru cetățenii noștri și pentru economie este important să lăsăm uh, aviația să mai respire un pic. Cred că e foarte bine pentru acest sector. Privind uh, lanțul de valoare. Nu cred că putem uh, sprijini ideea de a folosi melasele drept principală sursă de energie, material, materie primă folosită în industria alimentară. Acest tip de materie primă amestecat cu biocombustibil nu cred că ar transmite mesajul potrivit. Bineînțeles, voi înainta amendamente care să îmi sprijine propunerea și aștept o bună cooperare. De Mulțumesc, domnul Rados. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Politica energetică este una din cele mai importante ale Uniunii Europene. Luându-ne după aceste propuneri, nu prea avem motive să fim optimiști. S-au ridicat numeroase întrebări referitoare la directivă și la avizul Comisiei pentru Transporturi. După cum a menționat deja colegul meu, Obiectivul de 27% de energie regenerabile până în 2030 uh, nu este unul ambițios. Cu toate acestea, ridică problema investițiilor uh, de un total de 100 de miliarde de euro. 45%, un obiectiv de 45% ar presupune investiții mult mai mari ne întrebăm dacă Europa e capabilă să mobilizeze acest volum de investiții. Ne putem aștepta ca aceste obiective să fie atinse dacă ele nu au un caracter obligatoriu pentru statele membre? De asemenea, am înțeles că merge împotriva principiului subsidiarității, însă aceleași dispoziții s-au aplicat și mai devreme. Mă întreb atunci de ce Comisia a recurs la această tactică e o politică care trebuie să aibă obiective care pot fi atinse, bineînțeles, și să fie o politică clară. Echipa ALDE va aborda o poziție generală, pentru că e vorba de subiecte de natură generală, însă în ceea ce privește acele aspecte specifice legate de politica de transporturi, există o întrebare dacă, referitoare la obiectivele comisiei, dacă acestea sunt obiective fezabile, dacă putem uh, folosi, dacă putem atinge, la, o, o, putem atinge o cotă de 6,8% de biocombustibil din a doua generație. Deocamdată nu putem oferi un răspuns. Înseamnă că va fi modificat sau reprogramat la fiecare 2 ani sau dacă comisia va tot veni cu noi generații de biocombustibili, atunci ne întrebăm cât ar costa dacă aceste obiective s-ar aplica sectorului transporturilor. Este un obiectiv lăudabil, trebuie însă să venim uh, cu un răspuns la întrebarea cât va costa totul. În cele din urmă, electricitatea din uh, surse regenerabile nu e atât de controversată ca biocombustibilii. Amendamentele pe care le voi înainta eu, în numele ALDE, vor puncta folosirea electricității oriunde e posibil la transporturi. Mulțumesc, domnule Radoș. Acum uh, ne vom grobi puțin pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție dorim să avem un schimb de opinie veritabil cu doamna comisar, care se află aici alături de noi. Doamna Köllönen, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, stimată doamnă președinte. Mulțumesc, Bas, pentru munca foarte bună pe acest dosar. Aș dori să vă readuc totuși aminte asupra faptului că toate sectoarele din industria noastră ar trebui să poată coopera în spiritul economiei circulare. Astfel, vom putea ajunge la o soluție rezonabilă cu privire la ce sunt deșeuri și ce poate fi reutilizat ca și combustibil sau în alte domenii. De asemenea, ceea ce facem pe termen scurt și pe termen lung are un impact major asupra investițiilor. Astfel, noi putem avea o influență și asupra relației pe care o avem noi cu finanțarea, cu politicile de finanțare și de ajutor. Astfel vom putea afecta ce se întâmplă în sectorul combustibilului și pe viitor. Nu mai uh, mă întind și voi veni cu amenamente. Mulțumesc, doamnă Cârlonen. Acum îi dau cuvântul doamnei Ayla Sender pentru un minut. Mulțumesc mult, doamna președinte. Foarte pe scurt aș dori să-i mulțumesc domnului Bas Eichhout pentru acest uh, raport. Este un raport destul de echilibrat. Sunt de acord cu dumnealui. A demoniza biocombustibilii este o nebunie. De aceea noi îl vom susține, cel puțin în câteva dintre ideile sale. Vom putea îmbunătăți astfel raportul. E nevoie de schimbări urgente în infrastructură, însă ele nu sunt foarte pregătite pentru termenele scurte la care ne gândim pentru aceste schimbări, de exemplu. Schimbările nu pot veni într-un termen atât de scurt, atât de radical de scurt. De asemenea, avem nevoie de formule diferențiate, pentru că există zone urbane mai diversificate în, cale, în care există mai multe tipuri de vehicule, de exemplu pentru vehiculele electrice. Și în încheiere, rețelele transeuropene ar trebui să ne folosim de aceste concepte, să vedem cum putem îmbunătăți situația. Doamna președinte, mulțumesc mult, doamna Sander, domnul Kramer, aveți cuvântul. Da, mulțumesc, am cerut într-adevăr și eu cuvântul. Pe de o parte, am dorit să mă refer la a doua generație de biocombustibili. Bineînțeles, nu putem să trecem la cea a doua generație fără să ne folosim de prima generație. Însă doresc să spun și lucru pozitiv. În Berlin, în anul 2000, am hotărât să renunțăm la puterea, la energia nucleară și să ne îndreptăm foarte puternic către regenerabile oameni au spus că dacă în 4-5 ani putem ajunge la 10%, ar fi minunat, dar iată că după 17 ani am ajuns la 30%, s-au generat 40.000 de noi de locuri de muncă, iar uh, industria nucleară în Germania are, ocupă 20.000 de locuri de muncă. Și atunci guvernul spune practic că trebuie să ne înce- să încetinim, pentru că își face griji cu privire la centrale pe bază de lignit, care generează, bineînțeles, mult mai multe emisii. Regenerabilele nu trebuie să crească prea repede. Potențialul însă există acolo, dacă există și voință politică. Iar acest mesaj se adresează atât Comisiei cât și statelor membre. Ați văzut că în Germania de la 4 la 30% s-a ajuns în 17 ani. Situația este de câștig pentru toată lumea și aceasta este direcția în care trebuie să o luăm cu toții. Mulțumesc, domnule Kramer, și în încheiere are cuvântul doamna Isabela de Monte. Mulțumesc mult, uh, Doamnă președinte, bine ați venit, domnul comisar. Am și eu câteva eh, comentarii de făcut. În primul rând, aș vrea să spun că această politică este una complexă. Trebuie să ne gândim exact ce putem face în ceea ce privește transferul între camioane de marfă și uh, căile fer și trenuri. Astăzi vom vorbi despre pachetul pentru transportul rutier. Trebuie să analizăm aspectele acestea și din acea perspectivă, pentru că pachetul rutier merge în direcția cea bună. Apoi există problema biocombustibililor și energie regenerabile în general. Biocombustibilii au fost foarte buni, însă nu au fost o afacere bună, însă nu a fost neapărat soluția ideală, doar pentru care prefixul bio nu înseamnă că ajută mediul. Amendamentul 25 s-a menționat uh, în ceea ce privește biomasa. Aici este util. Dacă dorim să transportăm biomasa, atunci ar putea uh, să fie nevoie de camioane și impactul asupra mediului ar fi foarte mare. Mulțumesc foarte mult, dau cuvântul comisiei. Unde vă aflați, domnul reprezentant al comisiei? Vă rog să luați cuvântul foarte repede. Mulțumesc foarte mult. Comisia se bucură de faptul că această propunere a generat un interes foarte mare. Reformarea energiei, uh, directivei privind energia regenerabilă dorește să creeze un cadru pentru ca statele membre să-și poată dezlănțui potențialul de, în acest domeniu și să ajungă la plafonul dorit de 27%. se include o obligație asupra furnizorilor de combustibil. Aceștia trebuie să pună pe piață o proporție din ce în ce mai mare de combustibil regenerabil, din surse regenerabile și din surse cu emisii scăzute de carbon. Câteva comentarii cu privire la proiectul de raport. În ceea ce privește ținta, ținta propusă de raportor este coerentă cu ținta propusă în proiectul de raport privind guvernanța, dar este mai mare decât propunerea domnului Blanco de la ITRE. Comisia va urmări îndeaproape discuțiile cu privire la această țintă. Comisia dorește să sublinieze de asemenea că stabilirea unor criterii de sustenabilitate mult prea stricte ar putea să limiteze capacitatea atingerii țintelor dorite. Apoi, în ceea ce privește biocombustibilii, propunerea, domnule raportor, conține ideea de a include în uh, cadrul de sustenabilitate și emisiile indirecte. Iar acest lucru a făcut deja obiectul unor discuții în cadrul uh, unor ședințe anterioare, de exemplu, la discuțiile cu privire la directiva ILUC. Comisia este îngrijorată. Dacă și efectele indirecte, emisiile indirecte sunt importante, atunci dacă se introducă criteriile de sustenabilitate, criteriile care țin de utilizarea, schimbarea utilizării indirecte a terenurilor ar putea duce la probleme. La ora actuală încă nu suntem în punctul în care putem face așa ceva. Includerea factorilor indirecți ar previne, ar preveni practic utilizarea biocombustibilor uh, convenționali pe viitor, pentru că, uh, conform evaluării noastre, nu ar uh, respecta cota de 70% pe care am propus-o noi. De aceea trebuie să aflăm îndeaproape acest domeniu. Mulțumesc mult! Domnul raportor are un minut pentru a conchide. Mulțumesc. Foarte pe scurt aș dori să iau cuvântul. Aștept să lucrez cu toți raportorii din umbră. Am constatat că îi îngrijorează aspecte asemănătoare și de aceea cred că vom putea lucra foarte bine. Marc s-a referit la lasă și de aceea dorim să lucrăm în, acest, în această direcție în ceea ce privește biocombustibilii. Iar în ceea ce privește, spunea Comisia, cum că știința încă nu a ajuns uh, la punctul necesar pentru aceste progrese, mi se pare întotdeauna foarte interesant cine, cum hotărăște dacă știința a ajuns în punctul în care putem face ceva anume cu ea. E ca și cum ar spune un sceptic în ceea ce privește schimbările climatului că știința încă nu ne poate spune adevărul. Știința întotdeauna poate să uh, să fie îmbunătățită, dar de aceea trebuie să avem încredere în ea și aștept să lucrez cu, cu raportorii. Mulțumesc, vă reamintesc tuturor că termenul pentru depunerea amendamentelor este de 27 iunie la miezul zilei. Trecem la schimbul de opinii pe care le așteptăm cu toții. Schimbul de opinii cu doamna comisar Bulci. Bine ați venit la comisia noastră. Mă bucur că Întotdeauna când vă propunem să veniți, veniți! Aici vom avea o discuție țintită asupra faimosului pachet mobilitate. Acesta, această discuție va dura ceva timp. Sunt foarte multe texte legislative în foarte multe direcții importante. E vorba de piața internă, de mediu, de condițiile de lucru și așa mai departe. De asemenea, de era digitală, provocările erei digitale. Toate aceste aspecte vizează pachetul mobilitate. De aceea avem plăcerea de a vă ura bun venit și, doamnă comisar, aveți vreo 10 minute la dispoziție și sunt sigură că dezbaterea care va urma va fi foarte dinamică. 15 minute doriți totuși? Bine, atunci putem schimba dacă aveți nevoie de mai mult timp. Care va fi metoda de lucru? Vom lucra prin metoda ping-pong. Coordonatorii vor avea fiecare câte 4 minute pentru a dezbate, atenție, nu am folosit acum, pentru a dezbate cu doamna comisar, iar apoi ceilalți deputați vor avea și ei cuvântul pentru câte două minute ca să dezbate și ei cu doamna comisar. Mulțumesc tuturor, mulțumesc cu doamne comisar, vom fi cu toții foarte atenți la cele ce le veți spune. Și cu siguranță și coordonatorii vor avea întrebări foarte pertinente. Doamna comisar, aveți cuvântul. Merci beaucoup, Madame Chair, dear Karima, and dear members and dear friends. Doamna președinte, stimați deputați, stimați prieteni, este o oportunitate foarte importantă pentru mine să fiu aici cu dumneavoastră. Întotdeauna sunt foarte onorată în momentul în care vă vorbesc direct, mai ales după ce pe 31 mai ați dat undă de comisie pentru un pachet atât de important cum este pachetul mobilitate. După cum am spus și Karima, acest pachet vizează foarte multe aspecte. Înainte să intrăm în detalii, Aș dori să vă prezint un pic contextul uh, mai larg și să vă prezint câteva aspecte pe care eu le consider importante, în așa fel încât să înțelegem mai bine despre ce este vorba în propunerile din pachetul mobilitate. Câteva cuvinte despre contextul politic. Uh, Încă de la începutul uh, mandatului nostru, Comisia a avut un mesaj foarte puternic în ceea ce privește o piață internă mai profundă și mai uh, corectă. Bineînțeles, uh, piața transportului rutier este foarte importantă pentru competitivitate și pentru o piață internă mai corectă și mai eficientă și în ceea ce privește uh, Uniunea Energetică, noi am spus foarte clar cât de importante sunt aspectele în ceea ce privește gestionarea schimbărilor climatice, eficiența energetică și sursele energetice independente pe care trebuie să le aibă Uniunea Europeană. Deci transportul uh, fiind uh, unul dintre principalele sectoare producătoare de dioxid de carbon și de alte substanțe poluante, uh, am înțeles foarte clar mesajul și ne-am luat un angajament că uh, vom avea rezultate de inițiative care să ne ajute să gestionăm mai bine toate aceste lucruri și avem propuneri extrem de ambițioase de, 60, de reducere de 60% până în 2050, sperând totuși să avem și uh, un uh, obiectiv de emisii zero, un, un obiectiv cuprinzător. Un al treilea element îl reprezintă piața digitală unică, agenda digitală. Iar aici, bineînțeles, avem foarte mult mai, avem mult mai multe tehnologii uh, la dispoziție pe care le folosim și în domeniul transportului pentru a și deci putem să ne folosim de mijloacele uh, digitale pentru a atinge alte obiective, cum ar fi eficiența, o mai bună competitivitate, decarbonizarea, dar și conectivitatea, care este elementul sine qua non. Iată, acestea sunt uh, trei elemente extrem de importante care se regăsesc, care încercăm să le urmărim în uh, toate pachetele noastre, bineînțeles și cel legat de mobilitate. Acum, în ceea ce este pregătirile, vreau să spun câteva cuvinte, fiindcă este foarte important să se înțeleagă conținutul pachetelor. Încă din capul locului, noi uh, am uh, dat o de o atitudine de incluziune. Ne-a luat foarte mult timp, doi ani să pregătim uh, pachetul, ați dat dovadă de foarte multă răbdare dumneavoastră. Noi am vrut să ne grăbim cât se poate, dar am considerat că este important să ne luăm timpul necesar, să organizăm conferințe, să, să um, avem ateliere cu toți participanții și să primim informații necesare de la toate părțile implicate, de la toți cei care sunt beneficiari acestui pachet. Și sunt convinsă că Până la urmă am reușit să avem o propunere extrem de echilibrată, o propunere care, după părerea noastră, poate fi pusă în aplicare și poate fi sprijinită de toate părțile implicate și care înseamnă în același timp un mare pas înainte în ceea ce privește atingerea obiectivelor despre care am vorbit la început, ca fiind obiective politice. Deci, după această prezentare, introducere prezentării mele, vreau să vă vorbesc despre principalele subiecte și Uh, și să vă prezint principalele elemente cheie despre care după aceea veți lăsa întrebări, sunt convinsă. Mai întâi, mobilitatea corectă și competitivă. Pot să vă spun limpede și cu mare încredere că status quo-ul nu mai este o opțiune. Condițiile pe piață la ora actuală sunt inacceptabile. Nu uh, se respectă regulile, nu se aplică achiul comunitar. Uh, Și, bineînțeles, acesta se adaugă nesiguranța, ceea ce duce la costuri suplimentare pentru industrii și, bineînțeles, toate chestiunile sociale, uh, stresul uh, cu care se confruntă șoferii, toate acestea uh, subminează bună funcționare a pieței unice europene. Iar de ce noi am răspuns acestor provocări europene cu propuneri și concluzii cu adevărat europene. Și sper să recunoașteți uh, faptul că e nevoie să avem o soluție europeană, ceea ce înseamnă, bineînțeles, că nu poate fi o soluție bună doar pe un, un grup de stat membre, noi trebuie, bineînțeles, să găsim un echilibru și să facem o propunere care să funcționeze pe o piață unică. Bine, când spun asta, vreau să vorbesc imediat de companiile cutie poștale companiile de transport trebuie să fie uh, or, să fie stabilite într-un stat membru de unde își continuă și gestionează operațiunile. Iar autoritățile naționale trebuie să coopereze mai bine pentru a decreta frauda și pentru a pune capăt practicilor ilegale. Aceasta a fost poziția noastră de la început și propunerea pe care o aveți acum în fața ochilor se asigură că aceste două elemente pot fi aplicate cum trebuie. O altă chestiune ce ține de concurență și de corectitudine îl reprezintă uh, cabotajul. Regulile actuale sunt prea complexe. S-a spus acest uh, lucru de către toate statele membre din toată Uniunea Europeană. Toate statele membre ne-au spus că regulile din acest domeniu nu pot fi aplicate cum trebuie și că sunt foarte greu de controlat. Deci, Comisia a hotărât să simplifice aceste reguli. E o nouă regulă de limită de 5 zile avem, pe care o propunem noi cu un număr nelimitat de operațiuni pe, pe parcursul acestei perioade, care nu duce nici la deschiderea pieței, nici la închiderea pieței, pentru că nu asta era intenția noastră. Deci vă rog să nu uh, judecați această inițiativă prin această perspectivă, ci prin perspectiva simplificării regulilor și a aplicabilității regulilor. Asta, asta ne-a ghidat pe noi și sperăm că propunerea noastră este suficient de echilibrată pentru a fi acceptată de toate statele membre. Iar apoi controlul de către autoritățile naționale va fi uh, înlesnit și, bineînțeles, va uh, elimina operațiunile de cabotaj ilegal. Apoi, în ceea ce privește aplicarea directivei privind detașarea lucrătorilor la sectorul privind transportul rutier. Comisia a spus întotdeauna că regulile privind detașarea lucrătorilor trebuie să se aplice și uh, sectorului transportului. Faptul că lucrătorii sunt foarte mobili nu este un motiv să fie excluși și privați de avantajele uh, legislației europene. Bun, acestea fiind spuse, trebuie să existe reguli sectoriale și e nevoie de soluții europene la această problemă. Deci am propus următorul lucru. Reducerea sarcinii administrative pentru transportatorii rutieri. Modul în care a, aplică unele țări regulile privind uh, Uh, detașarea lucrătorilor la transportul rutier este disproporționat și împovărător. În al doilea trebuie să ne asigurăm că există instrumente mai eficiente disponibile în acest sector, cum ar fi tahograful digital sau uh, uh, notele de transport electronic, care să fie folosite pe viitor pentru a asigura o aplicare a regulilor și mai târziu, bineînțeles, o simplificare a acestora. Apoi, a procedurilor. Apoi, în al treilea rând, stabilirea unui prag minim, de aplicare a salariilor minim, salariului minim național. La ora actuală, directiva privind detașarea nu specifică modul în care să se uh, aplice principiul proporționalității. Propunerea noastră este ca regulile locale privind remunerarea, privind salariile, să se aplice șoferilor doar după trei zile pe lună de timp acumulat într-un stat membru. Uh, Vreau să vă explic mai, mai clar acest lucru. La ora actuală avem 0. Deci trecem de la 0 la 3 zile. Cu o justificare foarte uh, clară a necesității acestei schimbări. Propunerea Comisiei propune și rezolvarea unor practici inacceptabile, cum ar fi acești, uh, termenul așa zisor acestor așa zis uh, șoferi nomazi. Vrem să dăm posibilitatea șoferilor să se întoarcă acasă în mod regulat, cel puțin o dată la trei săptămâni. Iar șoferii trebuie să aibă posibilitatea uh, să aibă cazare uh, decentă în afara uh, autovehiculului în momentul în care au o perioadă de odihnă departe de casă și în momentul în care se întorc șoferii acasă, dorim să există flexibilitate în ceea ce privește perioadele de odihnă regulă săptămânale. Iar aici vreau să subliniez faptul că propunerea Comisiei dorește nu dorește, mă scuzați, schimbarea numărului uh, de uh, perioade de șofat și de odihnă. Drepturile lucrătorilor și siguranța rutieră trebuie să fie îmbunătățite, nu din potrivă uh, compromise în vreun fel. Acum, punctul 2 mobilitate curată și durabilă. Transportul rutier este în continuare o sursă um, considerabilă de poluare. Uh, generează și din ce în ce uh, mai multe ambuteiaje. Trebuie să vă spun că estimările vorbesc despre uh, pierde de un miliard de euro zilnic din cauza ambuteiajelor rutiere. Și, uh, și din cauza um, poluării aerului și uh, poluării fonice se estimează cheltuielile anuale la peste 100 de miliarde de euro. Deci, într-adevăr, acest, uh, sub, acest, uh, această problemă este una gravă și mai ales dat fiind creșterea așteptată pentru sectorul rutier, problema deci se va accentua și mai mult. Odată cu revizuirea directivei privind Eurovinieta, propunem semnale de prețuri mai clare prin uh, taxe rutiere pentru a încuraja folosirea infrastructurii într-un mod mai eficient și pentru a răsplăti pe cei care folosesc vehicule uș- uh, curate. Iar uh, aceste reguli de taxare nu trebuie să se mai aplice doar pentru vehiculele grele. Autovehiculele, camionetele și autobuzele trebuie să intre în sfera de aplicare a legislației UE fiindcă și aceste vehicule sunt răspunzătoare pentru o mare parte a emisiilor de dioxid de carbon și traficului uh, și ambuteajului pe șosele. Bineînțeles, statele membre sunt în continuare libere să hotărască dacă accesul la o anumită infrastructură trebuie să uh, beneficieze de taxe rutiere sau nu. Dar în momentul în care se introduc taxe rutiere, acestea trebuie să fie bazate pe distanță, nu pe perioade de timp, așa cum s-a cerut în cea mai recentă rezoluție în ceea ce privește transportul rutier adoptată chiar de Parlamentul European. Acesta este o chestiune de corectitudine și eficiență. Taxarea pe baza distanței este o condiție sine qua non pentru taxarea costurilor externe. Acesta este un mesaj foarte important. Vreau să vă spun următorul lucru, fiindcă există foarte multe provocări aici și uh, există unele țări care nu intră aici, dar țările care au deja eurovinita mă, contest aceste lucruri. Însă noi am uh, învățat din povestea de succes a piața tel- pieței telecom. Uh, cele, serviciile uh, de bază au ajuns la un cost aproape minim, însă serviciile de valoare au început să, ge- să genereze venit. Iar același lucru va fi valabil și pentru șosele. Vor exista niște taxe minime, dar apoi serviciile de valoare, mai ales în ceea ce privește uh, șofatul autonom sau conectat, vor deveni din ce în ce mai prezente. Acea, acum, această taxare a costurilor externe este o condiție necesară pentru a răsplăti pentru folosirea de vehicule nepoluante. Și vrem să facem acest lucru printr-o modulare uh, CO2, precum și o reducere de 75% pentru uh, prețul taxelor de drum pentru toate vehiculele curate, nepoluante ceea ce, bineînțeles, are impact asupra costurilor socioeconomice cu care ne confruntăm. Acum, mobilitatea conectată. Digitalizarea este un um, instrument foarte puternic pentru a ne atinge obiectivele noastre de politici, iar Europa nu poate să meargă mai departe cu aceste sisteme, taxe de drum uh, fragmentate care complică transportul transfrontalier. Deci, noi propunem noi reguli care vor oferi uh, o uh, unitate, un contract, o factură. Aceasta este o mare simplificare pentru companiile de transport și pentru utilizatorii individuali. Acest lucru, la fel ca în uh, sectorul telecomunicațiilor. Un alt domeniu foarte important unde vrem să mai dezvoltăm digitalizarea este aplicarea accesului regulilor, privind, regulilor sociale și regulilor privind accesul la piață. Uh, Acolo unde capacitățile de aplicare acestor reguli statele membre sunt reduse, din ce în ce mai reduse, este important să avem e- instrumente eficiente la dispoziție pentru ca controlele să fie mai ușoare, mai rapide și mai bine țintite. Deci vrem să folosim mai bine documentele electronice, cum ar fi aceste note de transport uh, și asta pentru a, uh, și vrem să obligăm autoritățile naționale să le recunoască și să uh, accelerăm folosirea tahografelor digitale, să reducem controlele asupra operatorilor care au făcut efortul să investească în aceste instrumente moderne înainte de termenul legal și propunem, și propunem îmbunătățirea schimbului de informații între statele membre prin baza de date administrație către administrație A2A, eh, cum ar fi ERRU. Este vorba despre, uh, o, despre consolidarea datelor care pot fi schimbate. Sunt convinsă că toate aceste măsuri vor reduce birocrația într-un sector unde marja mai mare o dețin IMM-urile și va simplifica controlele. În concluzie, țin voi să spun că avem un, un pachet foarte important aici care va avea un impact foarte important asupra pieței europene civile și știu că pe dumneavoastră vă interesează foarte mult acest pachet. Este foarte important uh, spus de dumneavoastră acest lucru și sper să colaborăm extrem de bine și rapid și până la finalul mandatului să putem să, să dăm niște rezultate. Noi uh, vă stăm la dispoziție și vom face tot ce putem, tot ce doriți dumneavoastră pentru a uh, putea să vă stăm la dispoziție, bineînțeles, să să vă oferim informațiile necesare pentru a ne mișca cât mai rapid cu putință. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar! de Fără a pierde timpul, începem dezbaterea. Aveți patru minute la dispoziție și voi vegea să respectați timpul. Încep cu domnul Wim van de Camp. Aveți, minut, aveți cuvântul patru minute. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am câteva întrebări punctuale și sper că doamna comisar să poată răspunde succint. Bineînțeles, în cadrul grupului PPE, noi vom urmări îndeaproape aceste propuneri. Există câteva aspecte destul de delicate care trebuie luate în considerare. În primul rând, planificarea. Comisia și Parlamentul European Cred că doresc să abordeze toate aceste puncte delegate și să le rezolve până în 2019. Cum stau lucrurile cu relația dumneavoastră cu Consiliul? Da, jucăm un fel de ping-pong, nu? Foarte succint, din câte am aflat, Consiliul a fost deja sesizat, au planificat 24 de întâlniri pentru acest an și speră să poată prezenta prima propunere în luna noiembrie acestui an pentru Consiliu. Mulțumesc, excelent, am luat notă. Acum, doamnă președintă, o întrebare referitoare la cabotaj. Treceți de la vorbe la fapte trei măsuri în șapte zile, iar acum ne așteaptă cinci zile de cabotaj nelimitat referitor la salariu minim. Credeți că e o soluție? Da. Principala problemă legată de cabotaj a fost faptul că aceste trei operațiuni în șapte zile a fost imposibil de pus în aplicare. Aceasta este informația de pe teren. Uh, Informația pe care miniștrii din diferitele state membre mi-au comunicat-o mie la Consiliu prin dialogurile noastre. Căutăm așadar o soluție care nici să nu deschidă, nici să nu închidă piața, însă în același timp să poată fi pusă în aplicare. Calendarul e mult mai ușor de controlat. Operațiunile înainte erau imposibile de controlat, iată de ce am propus 5 zile o durată echilibrată care nu, pre, care nu presupune nici deschiderea, nici închiderea pieței. Dar cred că vă dați seama că dacă luați în calcul 5 zile într-o singură țară, ați putea iniția un lanț considerabil de operațiuni de capodaj. Așadar, vă întreb, cum veți gestiona acel salar minim din prima zi? Spuneți că uh, 3% din operațiuni vor fi verificate, dar care e garanția că într-adevăr așa vor sta lucrurile? În primul rând, din primul minut al operațiunii de cabotaj se aplică detașarea. Așadar, operațiunile de cabotaj se supun pe deplin prevederilor directivei privind detașarea lucrătorilor. În regulă, de ce a durat atât de mult înainte ca toată lumea să folosească tahografele inteligente. 2023? Sindicatele nu cred că e o mișcare convingătoare. Trebuie să vă mărturisesc că am moștenit acest pachet și mi-aș fi dorit ca soluția să fi fost alta. Iată de ce am venit cu stimulente. Eu mi-aș dori ca toate vehiculele comerciale să dispună de tahografe digitale noi, ca în acest fel să putem controla pe deplin operațiunile comerciale în Uniunea Europeană. La ora actuală, important este să dispunem de o legislație care să specifice că toate vehiculele noi trebuie să dispună de tahografe digitale până în 2019 și sper ca prin aceste stimulente din pachet să avem controle uh, mai puțin uh, împovărătoare, astfel încât tot mai multe servicii comerciale să fie dispuse să instaleze tahografe digitale chiar și pe vehiculele vechi. Dar dacă puteți să-mi dați o mână de ajutor, m-aș bucura în mod deosebit. Domnul Vin Van de Cam, noi vă vom transmite amendamentele noastre în scris. Mulțumesc foarte mult, domnule Van de Cam, pentru socialiști. Dau acum cuvântul Doamna Rovodalon, aveți patru minute de ping-pong cu doamna comisar. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult uh, că ați venit uh, astăzi aici, alături de noi. Uh, cred că dialogul frecvent e un lucru bun. Revenind la întrebarea pe care a adresat-o domnul Van de Camp privind controlul. Cum veți asigura eliminarea limite impuse cabotajului fără ca frauda sau concurența neloială să sporească, știind că mijloacele, resursele naționale nu permit efectuarea acestor controle astăzi. Cum veți face așadar astfel încât, elimin, eliminând limitele operațiunilor de cabotaj, să nu se înregistreze fraude? După cum spuneam, a fost imposibil să controlăm operațiunile în sine. Iată de ce eh, ne-am orientat înspre un calendar. Am modificat un pic logica din spatele controlului. Durata, cât timp te afli într-o anumită țară, aceste noi norme referitoare la cabotaj se referă și la statul învecinat. Nu trebuie să ne referim doar la o singură țară, pentru că era o provocare care viza mai ales țările mici. Putem la încarcul așadar și operațiunile de cabotaj din țările învecinate. Cred că aici uh, tahografele digitale ar permite o monitorizare exactă. Aș putea intra în detalii, nu știu cât timp avem la dispoziție. Ne putem asigura că toate operațiunile sunt înregistrate în bazele de date naționale, administrarea într-un cadru digital, care ar facilita schimbul de informații, iar dacă statele membre nu sunt dispuse să coopereze, există măsuri prevăzute în pachet referitoare la felul în care putem îmbunătăți cooperarea între statele membre. Un alt punct care a fost deja ridicat de domnul Van de Camp se referă la aceste tahografe inteligente. Dacă Parlamentul European este de acord, uh, cu un termen mai apropiat decât 2022, mă întreb dacă Comisia ar sprijini această propunere în fața Consiliului pentru a putea introduce acest element de control și protecție pentru șoferi. Veți sprijini așadar această inițiativă? După cum spuneam, eu voi fi mai mult decât bucuroasă să îmbunătățim situația. Vă pot spune că deja am luat măsuri suplimentare, am lansat o analiză referitoare la cât de mult ar costa aceste tahografe dacă am extinde considerabil grupul utilizatorilor. Acest studiu va fi finalizat pe sfârșitul anului și în acest fel vom dispune de informații suplimentare care ne vor permite să fim și mai încrezători în uh, sprijinirea folosirii pe scară mare de, uh, de aceste tahografe inteligente. O întrebare referitoare la vehiculele cu un gabarit sub 3,5 tone. Sunt menționate în uh, anumite propuneri legislative, dar nu sunt încadrate în propunerile referitoare la timpul de odihnă. De ce? E adevărat, am ascultat de aproape statele membre, Franța îndeosebi era îngrijorată de vehiculele cu un gabarit de 3,5 tone și am decis că era nevoie de un control suplimentar. Iată de ce am propus introducerea introducerea locului de stabilire care trebuie să fie verificat, însă am considerat că verificarea competențelor uh, ar fi o măsură disproporționată care nu va fi inclusă pentru aceste vehicule mai mici. Mulțumesc, îi dau acum cuvântul domnului Zile. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult seamănă practic cu o procedură în instanță, cu aceste întrebări și răspunsuri rapide. Doamna comisar, de ce sunt acuzată? Da, doamnă comisar, spuneați că ați luat în anumit, uh, ați luat în calcul, într-o anumită măsură, succesul Uniunii Energetice. Am avut anumite îndoieli, dar cred că putem fi mândri, mai ales de ce se întâmplă în sectorul gazului natural. Ați făcut observație referitoare la pachetul de mobilitate. Acel aspect uh, și anume principala țară de operare a um, operatorilor. Mă întreb dacă în sectorul aviației sau sectorul maritim mergem în aceeași direcție. Există atât de sau sectorul uh, transportului de bunuri. Există atât de multe întreprinderi care operează în mai multe țări. Doamna comisar, pachetul este limitat doar la transportul rutier. Principala țară unde își desfășoară activitatea operatorul. Doamna comisar, după cum spuneam la ora actuală, ne concentrăm doar asupra transportului rutier. După cum ați putut constata, am făcut deja eforturi considerabile pentru a echilibra condițiile. Vom analiza îndeaproape aspectele sociale în sectorul aviației până la finele anului viitor. Rămâne de văzut așadar ce se poate face, care ar putea să fie numitorul comun pentru toate tipurile de transport, pentru a crea condiții echitabile peste tot. Mulțumesc foarte mult! Și acel timp, um, acel interval de trei săptămâni um, după care șoferul se poate întoarce acasă, cum se decide ce înseamnă, de fapt, acasă, care este statul, dacă vă referiți la pachetul rutier, casa este acel stat unde se desfășoară grosul operațiunilor, însă camioanele în sine pot fi în trafic o durată nelimitată. Camioanele nu trebuie să se întoarcă la sediu operatorii pot schimba șoferii. Întrebarea mea însă este care e casa șoferului, unde își află reședința sau unde își are sediul firma. Pentru că în Uniunea Europeană avem libertatea de mișcare, poți locui într-un alt stat membru fără nicio problemă. A trebuit să mă consult, iar consultantul mi-a spus că uh, acolo unde șoferul este înregistrat în mod oficial, ca cetățean, nu ca operator economic. Da, aspecte sociale. Înțeleg că e un compromis dificil, însă dacă luăm uh, exemplul uh, instalatorului polonez din trecut, acum avem șoferul român, șoferul român care se teme că dacă revine în, român, în România, îl așteaptă șo- șomajul, iată de ce adesea uh, acceptă să doarmă în camion. Care e, de fapt, situația cea mai sigură pentru el? Șomer în România sau uh, să doarmă în camion? E greu să răspund, e observație, dar vă pot asigura că vom discuta în următoarele săptămâni dacă analizăm compromisul dumneavoastră, a fost unul complicat. Știu că situația e complicată. Cât de mulțumită sunteți de acest pachet de mobilitate în general? Cel puțin uh, referindu-vă la piața unică. Care e gradul dumneavoastră de mulțumire? 60%, 70%, 100%? Având în vedere că nu e pachetul meu, nu e un pachet al comisiei, uh, a evoluat uh, într-un fel din uh, fostul sistem al actorilor implicați. Eu cred că am venit cu o propunere destul de echilibrată și știu că când a venit vorba de anumite subiecte au existat divergențe de opinie, mai ales referitoare la anumite state membre sau la anumiți actori implicați. Sunt convinsă însă că în cele din urmă ne vom apropia considerabil de propunerea Comisiei pentru că e una echilibrată și am luat în calcul înainte de toate tratatul european care afirmă că deschiderea pieței trebuie să se facă treptat și trebuie să țină cont de cadrul social în care funcționează statul membru. În același timp, obiectivul acestui pachet nu vizează deschiderea sau închiderea pieței, ci se referă la clarificarea acelor reguli care pot fi puse în aplicare, introducerea unor noi tehnologii care să ne permită ca funcționarea transportelor să devină mai transparentă. La ora actuală e haos. Cred că e primul pas pentru a purta un bun dialog în viitor. Este o clarificare, așadar, bineînțeles, în viitor, în funcție de evoluția fiecărui stat membru, vor urma discuții ulterioare. Vă reamintesc că nu e vorba de un tribunal. Nu ne aflăm la un proces, nu ne aflăm aici pentru a o judeca pe doamna comisar, ci ne aflăm aici pentru a purta o dezbatere. Așa că data viitoare voi aduce o sticlă de vin pentru a destinde un pic atmosfera. Obiectivul nostru e de a avansa pe fond. Domnule Telicca, aveți cuvântul 4 minute. Mulțumesc. Sper că în urma dezbaterilor noastre vom ajunge mai mult decât clarificări. Eu am o așteptare. Pe de-o parte, vom putea dezvolta mai mult piața internă și să eliminăm toate elementele incorrecte de pe piața internă. S-a discutat despre practicile neloiale, despre piața internă, dar nu v-ați referit la un lucru uh, care se află la ora actuală pe piața internă, protecționismul, iar acesta nu are de face neapărat cu uh, procedurile neloiale. Cum stă echilibrul? Eu sper că la final să avem un echilibru, dar dacă mă uit la Consiliul la ora actuală, a constatat că minoritățile de blocaj la ora actuală se află undeva uh, la mijloc și grupul lor de țări s-a îndreptat înspre o posibilă minoritate, minoritate de blocaj. De aceea echilibrul se pare că nu este tocmai ideal. Aș prefera să-mi spuneți că eu mă înșel, dar aș dori să vă întreb așadar, doamnă comisar, pe piața internă, care sunt măsurile care, în înțelegerea dumneavoastră, vor putea încuraja piața internă? Dacă ați putea să ne subliniați câteva dintre astfel de uh, um, chestiuni. Da, în primul rând trebuie să clarificăm lucrurile care țin de cabotaj. Acolo e vorba de clarificări, nu de întregul pachet. Acolo dorim să ne asigurăm că se aplică regulile așa cum trebuie. Apoi, în al doilea rând, un domeniu în care am făcut mari pași înainte, sunt îmbunătățiri, sunt 100% sigur, sigură, este digitalizarea am adăugat în pachet patru elemente care țin de digitalizare, care vor îmbunătăți situația, vor crește transparența, vor scădea birocrația și prin toate aceste lucruri ne vor ajuta să punem în aplicare mai bine regulile existente deja. Vă împărtășesc o informație care m-a șocat și pe mine. Avem 28 de state membre și 25 dintre acestea nu au pus în aplicare acquis european în acest domeniu. Ce să mai și trei dintre ele au pus în aplicare acquis cu o abordare extinsă, neproporțională. Deci, evident că ceva nu a mers bine și sper că această nouă propunere va clarifica toate aceste aspecte. Cea mai mare contribuție și calea bună de urmat înainte este digitalizarea. Noi creăm uh, un cadru care să favorizeze digitalizarea, precum și scăderea poluării. Deja de 10 ani ne-ați cerut, ne-ați tot cerut să facem ceva și nu am putut face nimic, pentru că nu am avut instrumentele digitale necesare la dispoziție, dar acum ele există. Și, în sfârșit, facem ceva ce ni s-a cerut de multă vreme, să folosim principiul poluatorul plătește. Utilizatorul plătește. Eu sunt convinsă că acest pachet este un mare pas înainte în multe feluri, în, multe domenii, însă scopul pachetului nu este acela de a deschide sau închide piața. Nu, dorim să stabilim reguli clare care pot fi aplicate și mai avem încă multe de lucru pe viitor. Da, eu nu mă refeream la deschiderea pieței, ci la încurajarea funcționării, bunei funcționări a pieței. Este o problemă reală și nu se leagă neapărat doar de digitalizare și decarbonizare. Domnule Telicica, dacă îmi permiteți, aș dori să vă prezint un argument companiile fantomă au distorsionat fo- distorsionează foarte mult piața și noi încercăm să le eliminăm. Clarificăm regulile cu privire la cabotaj, clarificăm regulile cu privire la detașarea lucrătorilor. Pentru transportul internațional avem acele trei zile, pentru că acesta este sensul uh, inițial, nu? Pentru că dacă nu s-au încărcat uh, acele bunuri dintr-un stat membru, atunci se exclude în anumite condiții detașarea, dar dacă se face încărcarea și descărcarea în același stat membru, atunci e nevoie de anumite reguli aplicabile în acea, în acea țară. Iată, deci sunt foarte multe elemente unde noi venim cu clarificări. Vă rugăm să fiți deschiși, să colaborați cu noi, dar bineînțeles există loc de mai bine Uh, vă ascultăm comentariile și vom putea include în propunere tot ceea ce echilibrează piața. Domnul Telecica, poate că v-am adresat întrebarea greșită pentru că trebuia să mă limitez la una, aș mai fi avut încă vreo câteva. Dar constat că pe viitor rămân încă multe lucruri de clarificat. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Telicica. Dau cuvântul doamnei Cârlonen pentru patru minute. Mulțumesc mult, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru faptul că ați venit la ședința Comisiei TRAN. Am un comentariu și două întrebări. Avem foarte multe regulamente cu privire la transport care nu s-au pus în aplicare foarte bine în statele membre sau nu sunt controlate bine, nu există sancțiuni adecvate și așa mai departe. Iar toate aceste elemente distorsionează piața, cel puțin pentru traficul greu în Europa. Întrebările mele ar fi următoarele. Cum am putea evita sau cum am putea coopera mai bine ca să evităm o confruntare între nord și sud, est și vest? Iar următoarea întrebare Ce opinie aveți cu privire la felul în care să punem în aplicare Sistemul multimodal de transport s-ar îmbunătăți astfel logistica în porturi, dinspre porturi către calea ferată și așa mai departe. Cum să ne îmbunătățim uh, sistemele în acest domeniu? Care este opinia noastră? La prima întrebare cu privire la cooperarea respectivă, după cum spuneam și anterior, e nevoie de mai multă transparență, e nevoie de mai multe informații din uh, bazele de date naționale, cum este ERRU și bazele de date similare cu aceasta. Uh, crește transparența acolo, va crește și cooperarea între statele membre. Nu ține de dorința lor de a face acest lucru. În pachetul nostru există metode de a impune acest lucru dacă statele membre nu doresc să facă. Schimbul informații, dacă îmi permiteți să exagerez un pic, ar putea să ducă chiar la pierderea licenței operatorului dacă acesta nu respectă achiul. În ceea ce privește multimodal, transportul multimodal, Parlamentul ne-a cerut că ne-a cerut să luăm măsuri cu privire la infrastructură în acest domeniu și tocmai asta facem aici acum. Introducem principiile utilizatorul plătește, polatorul plătește, și mai mult decât atât, noua metodă de taxare le conferă statelor membre oportunitatea de a include anumite taxe de îmbuteiaje sau dacă există anumite zone foarte poluate, acolo ar putea să apară taxe speciale asociate sau tarifuri speciale asociate acestei zone, în așa fel încât să se încurajeze decongestionarea acelei zone sau depoluarea acelei zone. Un alt exemplu, dacă există o zonă unde sunt foarte multe ambuteiaje, se pot folosi anumite instrumente financiare pentru a descuraja ambuteiajele în acea zonă. Astfel ne apropiem pas cu pas de creșterea egalității între diversele modalități de transport. Și v-am mai întrebat uh, și cum să evităm uh, confruntările nord, sud, est, vest în acest domeniu. Doamna comisar, cât timp avem la dispoziție? Da, voi încerca să mă exprim pe scurt. Chestiunile pe care le avem pe masă acum, eu nu consider că sunt chestiuni care, în care se confruntă nordul, estul, sudul, vestul. Sunt chestiuni care țin de în sprijinirea pieței unice. Încurajez pe toată lumea să analizeze astfel problema, să vadă care sunt uh, oportunitățile de pe piața unică și să înțeleagă faptul că măsurile pe care le luăm noi au un impact major asupra mobilității oamenilor și marfurilor. Deci nu e vorba de est, vest, nord, sud, nu, e vorba de a menține competitivitatea pieței și de a deschide treptat piața unică europeană. Știu că este dificil să găsim un bun echilibru și să mergem pas cu pas înainte, dar asta trebuie să facem. Mai mulți pași mici ne duc încetul cu încetul la marea soluție, la marele rezultat. Este o problemă și foarte politică. Va trebui pur și simplu să înțelegem mai bine faptul că e nevoie să dezvoltăm o zonă în așa fel încât să participăm uh, în mod colaborativ la ea. Dacă ne deschidem dialogului, dacă suntem deschiși în discuțiile noastre, atunci vom putea recunoaște toți acești mici pași pe care îi facem și împreună vom putea să ne apropiem mai mult de rezultatul scontat pe care ne-l dorim cu toții. Dar, repete, va fi nevoie de foarte mulți pași. Domnul Kramer are cuvântul pentru 4 minute. În epoca digitală, tahograful reprezintă soluția. Economisiți mulți bani, controlele sunt mult mai simple. De ce se așteaptă până 2019? Aș putea înțelege totuși 2019. De ce nu se poate întâmpla în 2-3 ani? Sunt 250 de euro, după care ați elimina toate abuzurile în cazul cabotajului. De ce nu ați luat în calcul această soluție? Motivul, și corectați-mă dacă mă înșel, motivul este că în martie 2016 s-a votat și apoi în 2019 ar trebui să intre în vigoare. E vorba de retrofitting? Da. Și de aceea am propus chiar stimulente și vă stau la dispoziție ca să putem schimba această parte a propunerii? Mulțumesc pentru răspuns. Al doilea punct, concurența neloială. Știți teoria mea, 100% uh, rețe, uh, căi ferate, 1% uh, rețele rutiere. Spuneți în raport că vehiculele mm, electrice ar putea conta pe o reducere de 50% a um, vinietei. well, European uh, railway system is... Sistemul european uh, de cale ferată, în principal, uh, în marea sa majoritate, este electrificat. Deci, este un uh, exemplu foarte bun ca să încurajăm și celelalte domenii să avanseze. De multe ori spunem că drumurile și căile ferate sunt asemănătoare, dar ele nu sunt asemănătoare. Putem discuta despre coridoare rutiere și căi ferate. Căile ferate uh, nu sunt la fel de extinse ca drumurile. Există mai multe niveluri în ceea ce privește drumurile, iar ele reprezintă în același timp concurența pentru celelalte modalități de transport, inclusiv căile ferate. Ce încerc să spun de fapt? Suntem foarte atenți la momentele în care survin aceste abordări dezechilibrate. Noi acum, în sfârșit, abordăm toate aceste probleme pe care dumneavoastră ați lucrat foarte mult în trecut și avem o abordare sistemică. Încercăm să ne îndreptăm cât mai mult în direcția transportului public și economiei colaborative, dar în același timp colaborăm îndeaproape cu alți colegi din comisie, în așa fel încât să încheiem um, să, să, pun, să punem punctul pe I, pentru că nu e vorba doar despre mașini electrice. E vorba de multe alte aspecte. Oare putem să ne grăbim? Poate că da, dar haideți să vedem cum o putem face, cum putem să ne grăbim cât mai bine, fără să ne distrugem. Căile ferate electrificate 100%. Uh, Germania a decis acest lucru în urmă cu 110 ani, iar la ora actuală a ajuns la un procent de 60%. Vă întreb însă că atunci când ați prezentat uh, propunerea, spuneați că ministrul german al transporturilor a acceptat-o, după care dânsul a fost întrebat spun, și a răspuns că nu, că de fapt nu acceptase propunerea. ne a mințit, dumneavoastră sau ministrul german al transporturilor, Alexander Dobrindt? <laughs> I'm not sure exactly how Alexander... Nu știu exact cum l-ați adus în discuție pe Alexander Dobrin. Dar noi ce am propus? Este foarte clar, e vorba de o taxare pe bază de distanță, pentru că doar astfel putem include externalitățile în calcul. Până în prezent nu am uh, constatat că există mare opoziție. Anumite țări care au, euro, care au eurovinete și-au exprimat anumite îngrijorări dar cred că noi avem argumente destul de solide prin care să demonstrăm faptul că a fost vorba doar de o perioadă de tranziție. Probabil că am fi introdus uh, taxarea pe bazele de distanță înainte de vinete dacă am fi dispus de tehnologia necesară, dar n-am dispus de ea. Acum însă o avem la dispoziție și ne putem folosi de ea. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Lundgren pentru 4 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să subliniez câteva aspecte. Legislația existentă a fost dificil de respectat? Nu. Trebuie să se țină seama de destinație, se pot folosi trei transporte uh, domestice în decursul a șapte zile și apoi trebuie să se iasă din țară. Și aici, practic, era ușița, portița, lacuna. Dacă era o propoziție care spunea că după ce ai folosit o perioadă de cabotaj în țara de destinație, camionul trebuie să se întoarcă în țara de origine, atunci s-ar fi rezolvat absolut toate problemele. Nu ar mai exista niciun fel de problemă. Însă dumneavoastră ce ați făcut acum în propunerea dumneavoastră, practic creați noi probleme. Eu speram să le rezolvați pe cele vechi. Aici, practic, mutați problema din sectorul transportului rutier de mărfuri într-un alt domeniu se poate permite un cabotaj nelimitat pe 5 zile. Iar acum doriți să schimbați aceste reguli de concurență. Deci problema nu se mai regăsește în domeniul transportului rutier de mărfuri, ci în distribuție locală. Nu putem tolera la nivelul Uniunii Europene așa ceva. Vă rog să mă credeți, doamnă Bolș, inclusiv țara dumneavoastră va trece prin aceste probleme. În țara dumneavoastră va intra camioane foarte multe care au prețuri mult mai puține și care vor ucide complet na- operatorii naționali, piața locală din țara dumneavoastră. Și atunci trebuie să stați să vă gândiți, oare cum trebuie să abordăm problema pieței interne, pieței deschise? Uniunea Europeană nu poate permite ca anumite state membre să ucidă operatorii locali din alte state membre care încearcă și ei să își câștige traiul. Este de neconceput să permitem 5 zile operațiuni întrerupte. Practic, e din lac în puț. Nu rezolvăm nicio problemă, ci creăm noi probleme. Is there a question? Aveți o întrebare? Okay. First of all, first of all, I completely... Nu sunt de acord cu dumneavoastră, și anume că am rău, înrăutățit condițiile. Să vă spun de ce. Vreau să vă rog să mă ascultați, fiindcă știu că mulți să vă confruntați cu aceleași provocări. Aceste trei operațiuni nu puteau fi controlate de către nimeni avem acest document al transportului, care, aceste documente ale transportului nu, nu există obligativitatea de a fi arătate. Putea să le ascundă pur și simplu și nimeni nu știa nimic de ele. Deci nu se putea controla. Eu am uh, însoțit uh, poliția de control, uh, inspecțiile, la inspecție și așa mai departe. Deci era îngrozitor. Noi am încercat să facem un lucru care să coincidă cu uh, scopul uh, obiectivului nostru. Deci nicio deschidere sau nicio închidere. Nu sunt de acord că se va inunda, uh, va exista un, un val de lucrători, fiindcă cabotajul înseamnă din ziua 1, înseamnă că costurile, că va exista un impact și asupra costurilor, deci nu se va crea concurență neloială. Nu avem toată ziua să intrăm în detalii, dar vă rog să vă întâlneți cu uh, personalul de la cabinetul meu și vi se vor explica toate aceste elemente, fiindcă există mai multe aspecte care intră în joc aici. Și da, de adevăr, poate ne-am înșelat și e loc de mai bine urmă- de progres în următoarele luni, dar am plecat de la intenția foarte bună de a echilibra aprobarea, de a nu deschide și de a nu închide piața și de a ne asigura că în momentul în care se fac controle de către poliție, că se poate face acest lucru la cabotaj, asta era cea mai mare problemă în Europa. Fiindcă atunci când existau plângeri, existau plângeri numai despre punerea în aplicare a regulilor. Dacă aveți dumneavoastră o propunere mai bună, veți avea posibilitatea de a o discuta, dar noi considerăm că propunerea noastră este echilibrată și că îi va ajuta pe cei care au nevoie de ajutor pentru a pune regulile în aplicare. Nu, nu va fi așa. Doamna președinte, întrebe vorbitorul. Nu mai avem timp. Patru minute pentru fiecare, niciun, nici o secundă mai mult. Acum îi dăm cuvântul și celorlalți colegi, fiindcă altfel, dacă dumneavoastră vreți să faceți o pledoarie pentru fiecare întrebare, mă rog, vă fie de bine, dar nu avem timp și pentru ceilalți deputați nu aveți decât un minut. Începem cu domnul Deli. Mulțumesc, doamnă președinte. Am două întrebări scurte și mă interesează părerea dumneavoastră în ceea ce privește perioada de odihnă. După cum știți, unele state membre au uh, reguli foarte stricte în ceea ce privește perioadele de odihnă săptămânale și poate n-ar fi, n-ar fi bine să să se suspende aceste reguli naționale în contextul noului pachet de mobilitate care uh, ține cont de această chestiune a odihnei. Și în al doilea rând vreau să vă întreb dacă acest pachet de mobilitate va avea vreun impact asupra procedurii de încălcare actuale uh, care a fost declanșată împotriva unor anumite țări în ceea ce privește salariul minim. Nu, nu putem să suspendăm. Am cer scuze. Doamna președinte, nu avem mult timp. Dar o să, și o să luăm întrebările uh, în grup pentru a, și vom da apoi, domnule comisar, uh, ocazia să răspundă pentru doamna comisar, dar mai ales pentru colegii din sală, să știți că autocarele și tirurile nu zboară. Trecând la întrebări acum, aș vrea să pun două întrebări importante. Ce facem cu regulamentul 561, uh, care este interpretat defectuos în anumite state membre? Și ce facem cu parcările, cu lipsa acută de parcări securizate în Uniunea Europeană? Această lipsă securizată de parcări, evident că pune în dificultate șoferii să se ducă să-și asigure cazarea în spații hoteliere, în zone hotel, în, să-și asigure o cazare într-un hotel. Și, de asemenea, ce facem în acest caz cu uh, vehiculele și bunele, bunurile transportate dacă nu avem parcări sigure. Mulțumesc frumos! Merci beaucoup. Mulțumesc, doamna Zapardel. Domnul Fandalen, v-ați înscris la cuvânt, așa? Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Cabotajul uh, este pur și simplu imposibil de controlat, uh, se pare, și uh, asta pentru că autoritățile nu vor avea capacitatea necesară iar distribuția locală și regională va fi afectată. Vor putea să rămână acolo 5 zile să să o ia pe orice rută doresc și controlele pe care nu putem, să fac, nu putem să le facem acum, nu le vom putea face nici atunci. Întrebarea este de ce nu puneți capăt cabotajului, de ce nu îl scoateți pur și simplu în afara legii, fiindcă ce faceți acum, de ce nu cinetiți, fiindcă ce faceți acum înrăutățește lucrurile. Doamna Zapardel a vorbit despre siguranța parcărilor. Am avut o uh, conferință și se pare că există multe fonduri pentru cofinanțare, pentru, uh, pentru asigurarea securității parcărilor. Fiecare stat membru trebuie să îns- înceapă acum cu cofinanțarea. Mulțumesc. Mulțumesc. În ceea ce privește timpul de odihnă, trebuie să luăm în calcul și faptul că infrastructura lasă mult de dorit. Cine ar trebui să fie tras la răspundere, de pildă pentru acele bunuri perisabile. Cine ar trebui să fie răspunzător de asigurare la furt? Sunt întrebări foarte pertinente. pertinente. Spuneați că pachetul rutier uh, ar uh, urmări să sumineze democrația. Nu e adevărat. Uh, De asemenea, toate documentele pertinente trebuie să fie traduse. Există contracte de muncă prevăzute, multe formulare, care nu va face decât să sporească birocrația, nu să o reducă. Ce va face de asemenea Comisia pentru a combate și elimina acele firme paravan, firme cutie poștală? Este o întrebare foarte importantă pentru mine. Ați vorbit și de diferitele sisteme de remunerare din statele membre Acestea sunt diferite. Însă, ce vom face cu numărul de ore de lucru pentru a ajunge la uh, un salariu oră pe oră? Doamna de Monti. Zic. Uh, Ancheu și formula. Trei întrebări succinte referitoare la formulare. Cum se face armonizarea, având în vedere că problema controalelor de multe ori uh, și din partea autorităților uh, există probleme care opresc uh, camioane pentru că nu cunosc uh, limba formularelor. În continuare, Eurovinieta. Având o cotă anuală, am putea încuraja folosirea acestea. Există anumite tronsoane care sunt uh, asemănătoare ca lungime cu autostrăzile, iar de multe ori uh, șoferii de camioane preferă să folosesc aceste artere rutiere mai degrabă decât autostrăzile. În cele din urmă, cabotajul. Cum putem rezolva problema în zonele transfrontaliere? Pentru că aici problema ar putea fi ușor controlată. Madame de Madame Schmidt. Schmidt. Ja, danke schön. Mulțumesc. În primul rând, mă bucur că pachetul a ajuns în sfârșit Aș dori să mă limitez la directiva referitoare la eurovinietă. Comisia este de părere că extinderea valabilității acestei euroviniete ar trebui să se... este justificată pentru a include toate vehiculele, citesc, efectele ar preveni în acest fel discriminările. Mă întreb, ați putea preciza de ce Comisia este de părere că e nevoie de o reglementare europeană pentru a putea Uh, stabili, de pildă, cota contribuțiilor unui uh, operator privat care, de pildă, circulă de la Amsterdam în Germania. Puteți, de asemenea, uh, preciza de ce nu se amintește de taxa pe vehiculele mici, deși se, se ia în calcul extinderea euro, um, directivei privind eurovinietele, uh, pentru a include și vehiculele private. Mă întreb de ce, de asemenea, Comisia renunță la o marcare clară pe rețeaua TNT. De multe ori, navetiștii trebuie să recurgă la autovehicule pentru a recurge timpul uh, de călătorie, însă de multe ori uh, aceste vehicule sunt blocate în trafic și ar trebui să plătească o, o taxă suplimentară. Iar în ultimul rând, cât de multe asociații de mediu au luat parte la consultările referitoare la Eurovinietă? Vă mulțumesc pentru răspunsuri. Merci beaucoup. Mulțumesc, doamna Schmidt. Eu m-am înscris la cuvânt, dar o să fiu foarte succintă. Eu vreau să știu de ce Eurovinieta la un moment dat se aplică pentru tiruri. Eu cred că că există o urgență și ar trebui să existe, să fie inclus aici și camionetele și uh, autovehiculele pe lângă tiruri. Și atunci am uh, registrat progres în ceea ce privește fiscalitatea. Și să nu există uh, pe bază de voluntariat, să, să li se ceară uh, statelor membre ca într-un anumit termen să aplice acest lucru. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș avea și eu o întrebare referitoare la taxa pe autovehicule în Germania. Comisia a suspendat procedura. Ați putea să-mi oferiți motive politice și juridice. Există, de asemenea, o scrisoare de evaluare din partea Comisiei care să fie disponibilă pentru opinia publică. Acum, în ceea ce privește directiva Eurovinietei, Comisia ar dori să se asigure că nu există uh, că nu se generează costuri suplimentare, cum ar funcționa totul, care sunt propunerile dumneavoastră. Și pe termen lung, nu ar fi mai bine să se introducă o taxă la nivel european unică? Mulțumesc. Monsieur Bar, Domnul Bar. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezentarea dumneavoastră. Am două observații. Uh, Timpul de odihnă redus a provocat nemulțumiri. Săptămâna trecută la Luxemburg, sindicatele au precizat că nu au fost consultate. Spuneți că ați consultat uh, toți actorii implicați în dialogul social. Au fost sau nu au fost consultate sindicatele? Iar a doua întrebare, mecanismele de control, acestea sunt uh, alfa și omega uh, întregii proceduri de legiferare. Statele membre nu îndeplinesc numărul controlelor pe care singure și le-au impus. În viitor, veți trage la răspundere statele membre și veți controla ceva mai strict uh, numărul controlelor? Vă mulțumesc. Domnul Nielsen. Sama temă. Același uh, subiect uh, și pentru mine, indiferent ce reguli avem, dacă nu există controle în ceea ce privește punerea în aplicare, și dacă nu există consecințe pentru cei care încalcă regulile, atunci degeaba avem reguli. Și dacă spuneți că regulile, aplicarea regulilor actuale nu poate fi verificată, asta e o problemă. O altă problemă este că unele state membre nici măcar n-au încercat. Deci, spuneți și dumneavoastră că există 25 de state membre care nu au aplicat uh, cu totul la chiul comunitar. Eu mă întreb ce vă face să credeți că sunt gata statele membre acum să facă tot ce trebuie să facă. Mulțumesc, domnule Nielsen. Doamna Ayala Sander. Gracias, presidenta. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă felicit pentru acest pachet atât de echilibrat, uh, care a făcut ca toți să fim uh, atât de interesați, fie din motive bune sau mai puțin bune, însă cu toții suntem implicați. Doream să vă întreb, Eurovinieta pe distanță se ia în calcul o um, măsură de compensare pentru acele zone periferice, iar lucrătorii detașați. Credeți că ar putea să fie o bună abordare pe care apoi să o aplicăm în alte sectoare, de asemenea mobile, ar putea să fie o idee bună. Am vedea în acest fel dacă într-adevăr toată lumea e atât de mulțumită pe cât spune. În ultimul rând, cum putem evita uh, abuzuri uh, în ceea ce privește detașarea lucrătorilor și cum putem întoarce armele împotriva întreprinderilor prin acea faimoasă listă neagră, care cred că e foarte importantă. În cele din urmă, parcările sigure și cazări decente, am putea lua în calcul un program pentru după 2020, FCSIF, pentru a lansa un mare proiect european al acestor parcări fără a împovăra încă o dată statele membre. Mulțumesc, ultima persoană, domnul Coș, rândul dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamna comisar, ați uh, venit cu un nou pachet legislativ care are aproape 8 pachete. Uh, veniți cu pachete suplimentare, traficul feroviar, traficul rutier, traficul aerian, iar uh, ultima, iar a doua întrebare, reacțiile operatorilor de transport uh, din uh, zona mea, referitoare la cabotaj, sunt zdrobitoare. Cum aș putea totuși să-i liniștesc? Vă mulțumesc! Coș. Alors, madame la comisar. Mulțumesc. Dau acum cuvântul, doamne comisar. Da, sunt multe întrebări de care abordează multe subiecte, timpul de odihnă, cabotaj, eurovinieta. Vă dau acum cuvântul, doamnă comisar. Uh, dragi uh, colegi, stimați membri ai Parlamentului European, toate întrebările pe care le-ați adresat sunt extrem de importante și necesită un uh, răspuns clar. Nu știu, din păcate, dacă o să pot să vă răspund pe deplin la toate întrebările adresate, dar vă rog să mă contactați voi face tot ce pot pentru a vă explica, lămuri toate elementele pachetului. Acum însă vreau să răspund la uh, întrebările uh, generice la care a făcut referire și uh, doamna președinte. S-au adresat multe întrebări în ceea ce privește timpii de odihnă și parcările necesare, parcări sigure pentru șoferi. Vreau să vă spun că amintim constant statele membre că și că trebuie să asigure parcări eh, sigure pentru șoferi. Și facem acest lucru și acum, chiar și în mecanismul financiar, în proiectele pe care le avem în ceea ce privește oferirea unor parcări sigure, acestea sunt incluse în instrumentele financiare pe lista proiectelor care ar trebui uh, să, unde trebuie să se facă cerere de cofinanțare. Aceste proiecte merg foarte bine și pentru proiecte EFSI și pentru blending, pentru această mixare. Deci faceți presiuni, vă rog, și asupra statelor membre să folosească aceste mecanisme pentru a folosi, pentru a, ne pentru a asigura parcări uh, sigure. Și noi ne vom implica foarte mult, dar m-aș bucura să, să reveniți cu informații și să mă informați, să-mi spuneți unde apar probleme și noi uh, facem tot ce putem pentru a asigura parcări uh, sigure și uh, alte elemente necesare, pentru că nu putem să aplicăm machiul comunitar fără asta. E clar acest lucru. În al doilea rând, era vorba despre digitalizare și despre taxele rutiere și așa mai departe, taxele de drum. În primul rând, să fie foarte clar că statele membre au dreptul la ora actuală de a aplica sau nu o taxă de drum. Deci nu este obligatoriu această taxă. Dar dacă hotărăsc să impună această taxă, după 2027, acest, um, această taxă va trebui să, să fie uh, calculată pe, pe, baza, pe baza distanței și se includă și costurile externe. Și apoi ave, uh, există o perioadă de 10 ani pentru adaptare. Deci există posibilitatea ca proiectele de investiții să aibă un caracter previzibil și investitorii să știe ce fac. Deci Vreau să spun tuturor celor care fac acum aceste schimbări să aibă în vedere această soluție digitală și să existe infrastructura pentru toate aceste mecanisme care vor fi folosite. De ce să fie calculată distanță? distanțe? Pentru că eurovinietele actuale nu includ uh, costurile externe, iar uh, Parlamentul a cerut un sistem care să includă și aceste elemente. Iată de ce în ceea ce privește abordarea echilibrată. Anul viitor, 2018, este anul multimodalității și vom uh, discuta încă o dată toate aceste chestiuni, cum se există interoperabilitate, soluții uh, de multimodalitate și posibilitatea de a fi introduse toate acestea în Uniunea Europeană. Căutăm uh, veriga lipsă și problemele ce trebuie rezolvate. Noi dorim ca înainte de 2030 să avem un uh, strat digital uh, care să acopere întru totul sectorul transportului, dar mai există amănunte ce trebuie rezolvate. Și pentru rutier, aceasta este prima încercare de a introduce digitalizarea. Dar asta nu înseamnă aceleași taxe, fiindcă există diferențe între statele membre. Asta nu înseamnă că vor exista aceleași taxe, ci va exista același mecanism și aceleași standarde. De ce este important să existe soluții europene, fiindcă abordarea fragmentată nu favorizează servicii transfrontaliere, iar piața unică europeană înseamnă, de fapt, o, o infrastructură necesară pentru servicii transfrontaliere. Iată de ce acum introducem acest cadru unde vom avea acest ghișeu unic, să zicem, factură unică și mai departe, unde vom putea uh, să avem afaceri de, de transportatori pe, pe șosele și un abonament pentru servicii cu un anumit furnizor, iar toate acestea vor fi la nivel european. Deci o factură, un abonament, un abonat, mai multe servicii printr-un operator. Asta este un mare pas înainte și, într-adevăr, va fi o provocare pentru unii, fiindcă se se dă peste cap un sistem pe care îl cunoșteam foarte bine, care chiar dacă nu era perfect, care, despre care știam foarte bine că nu e, nu e bun. Dar până în 2030 vrem să regândim transportul. Companiile noastre deja uh, vor să investească în soluții conectate, în so- soluții autonome. Și asta este un pas necesar pentru uh, a ajunge acolo. Acum, în ceea ce privește administrativă, chiar pentru mici transportatori, o să vedeți că și noi vă putem oferi toate studiile pe care le-am făcut. 60% din sarcina administrativă va dispărea. Deci o reduce de 60%. Cum? Prin toate aceste schimburi de date și de informații. Controlele rutiere nu vor mai uh, uh, fi reprezentate de uh, um, munți de documente, vor exista aceste schimburi a, a, a a administrație de la administrație la administrație și a, uh, uh, poliția rutieră va verifica digital toate aceste informații și le va cerceta în baza de date. Deci lucrurile se vor simplifica extraordinar și sper să avem ocazia să vă explic mai mult cu, cu altă ocazie, fiindcă acum nu avem așa mult timp. Apoi, țările vor, vor hotărâi ele ce uh, șosele, șosele să beneficieze de taxe de drum. Nu hotărâm noi, dar odată ce se hotărăște, trebuie să se folosească aceeași metodologie. Să nu mai existe 5-10 abțibilite de pentru taxe de drum pe care nu mai poți să le dezlipești de pe mașină, totul se va face electronic și infrastructura pentru camioane, unde lucrurile devin obligatorii până în 2023, în ceea ce privește sistemele uh, digitale de taxă de drum, toată infrastructura există deja, știm ce ne așteaptă, nu e vorba de necunoscute. Și încă un lucru, nu am visat noi numărul acesta. Am cerut tuturor uh, furnizorilor de taxe de drum să ne spună care este perioada de depreciere și când aveți următorul ciclu de investiții. Iar asta este cifra la care am ajuns, numărul la care am ajuns, ținând cont de ciclurile de depreciere ale infrastructurilor existente pentru a nu pentru a nu se uh, pierde banii folosiți deja pentru utilizatorii actuali. Mulțumesc, domnul comisar, uh, vă mulțumesc că ați uh, jucat uh, jocul cum trebuie și ați rămas alături de noi mai mult decât era prevăzut. Vă mulțumim foarte mult, sperăm să reveniți în curând. Ușa noastră va fi întotdeauna deschisă, fiindcă avem o dezbatere constructivă și fiindcă acest pachet uh, va dura câteva luni uh, și trebuie o adevărată colaborare între Parlament și Comisie, fiindcă provocările sunt mari și ne-a spus și dumneavoastră acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult uh, că ați fost alături de noi. Mulțumesc și eu, spune doamna comisar. Mulțumesc. Alors, Madame la Comisar va réussir. Euh, doamna comisar uh, va rămâne alături de noi, dar uh, o să cer acum o pauză pentru uh, web streaming, nu vom mai fi difuzați pe internet. Uh, rog uh, pe cei care nu rămân alături de noi să părăsească sala, fiindcă vom avea o reuniune cu ușile închise et peuvent rester. Toutes les députées. Peuvent rester les députés. Deci, vă rog să rămână numai cei care participă la reuniunea cu ușile închise. Les députés les assistants, vous pouvez rester. Și asistenți, bineînțeles, pot să rămână.